Good morning, everybody. Bonjour. Good morning. Good morning. Kalisas mera. Bună dimineața. Încercăm să începem. Vă rog să vă așezați, căci deja suntem puțin în întârziere. Însă, uh, la Bruxelles se permit 5 minute suplimentare. Dați-mi voie să încep uh, urându-vă bun venit astăzi uh, pentru o zi lungă de activitate în cadrul comisiei noastre. Am câteva anunțuri în ceea ce privește coordonatorii. Coordonatorii au susținut uh, ordinea de zi pentru 16 mai și vom adăuga câteva puncte pe această ordine de zi. Petiția cu privire la acvacultură, uh, Uh, lipsa obiectivității în ceea ce privește televiziunea spaniolă, uh, barajul și lacul artificial din Grecia, sancțiuni în ceea ce privește susținătorii naziști din Letonia, uh, negarea schimbării climatice, relocarea Agenției Medicamentului, iar conatorii au decis ca petiția 0586 din Galiția legată de uh, gestionarea de deșeurilor în Italia. Aceeași petiție, o altă petiție cu aceeași temă va fi și ea introdusă pe uh, ordinea de zi, petiția 0813. Până atunci sperăm că vom uh, uh, primi și răspunsul din partea comisiei, altfel va trebui să amânăm această petiție. Apoi, în ceea ce privește anunțul vicepreședintelui Franz Timmermans că nu va putea să fie prezent alături de noi pe data de 16, ne-am hotărât să organizăm uh, o comisie extraordinară pe 3 mai, după mini-plenară, pentru o oră, între ora 14 și 3, 15, pentru un schimb în cadrul dialogului structurat cu domnul Timmermans și niciun alt punct pe această ordine de zi. În ceea ce privește rapoartele și avizele, ne-am hotărât uh, să uh, elaborăm două avize, unul pentru Comisia Agri, pentru raportul de implementare cu privire la protecția animalelor în timpul transportului și acest uh, aviz va fi redactat de GUE. Iar cel de-al doilea este la raportul AFCO, punerea în aplicare a dispozițiilor tratatului legate de cetățenia europeană, un aviz redactat de ECER. În ceea ce privește contestațiile uh, Uh, petiția 1153 uh, uh, va fi păstrată deschisă și petițiile 1164, 1178, 1186 vor fi închise. Petiția 1247 va fi declarată admisibilă, iar Comisia va cere informații suplimentare. În ceea ce privește celelalte solicitări, ele au fost adoptate în forma pe care am propus-o. În ceea ce privește petițiile B, am închis petiția 67, 244, 1360, 4362 și 245 uh, uh, uh, va fi păstrată deschisă până avem un răspuns. Poziția, petiția 247, 211, 472. Acestea vor apărea pe ordinea de zi a unei viitoare întâlniri a Comisiei. Și apoi vizita noastră din Cipru și programul acesteia. Ei bine, coordonatorii au susținut programul actualizat, inclusiv faptul că ne-am hotărât să cerem uh, o întâlnire cu forțele ONU de pustare a păcii din uh, Cipru. Cam atât. Încerșește Ugen Amt ne-am gândit să transmitem o scrisoare de invitație guvernului german pentru a invita ministrii uh, responsabili sau ministrul responsabil la o viitoare întâlnire a comisiei noastre. În ceea ce privește procedura cu lista 3, am avut un schimb uh, foarte rapid de opinii cu privire la acest subiect. Vrem să ne întâlnim cu uh, întâlnirea pentru petiții a Bundestagului German, vor uh, veni pe data de 9 octombrie să ne întâlnească aici. Apoi uh, vom discuta practic uh, o petiție 1212 pe 2016 pentru crotalile la animale. Ne-am, ne-am gândit să transmitem uh, Uh, niște solicitări pentru comisie, apoi uh, petiția care vizează examenele în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene. Noi ne-am hotărât uh, să înaintăm o întrebare cu solicitare de răspuns oral comisiei în cooperare cu Comisia CULT, iar această întrebare ar trebui înaintată la plenara din iunie, pentru că asta s-ar alinia inițiativelor în curs pe care le are Comisia pentru Cultură în ceea ce privește modernizarea educației în Uniunea Europeană. Apoi coordonatorii au luat notă la punctele de, uh, de, de punctele de informare și de diverse. Uh, la solicitarea verzilor uh, am vorbit despre ceea ce se prevede în noul regulament ECI al Comisiei. Și ne așteptăm ca Uh, niște cetățeni finlandezi din Partidul Verzilor să ajungă în sală mai târziu. Acum nu sunt aici, dar când uh, vor ajunge le voi uh, ura bun venit. Dar acum veți ști, atunci când veți vedea 20 de oameni că intră în sală, cine sunt aceștia, deci verzii finlandezi. Iar acum haideți să trecem la vot. Este vorba de avizul privind uh, modificarea regulamentului 83204 uh, cu privire la uh, coordonarea sistemelor de securitate socială și regulamentul 987 uh, care stabilește procedurile de aplicare a regulamentului de implementare 93 pe 2004. Haideți să trecem la vot. Aveți cartelele de vot, dar poate nici măcar nu vom avea nevoie de ele. Haideți să vedem. Amendamentul 66 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și 67 a fost identic cu acesta, după cum puteți vedea pe lista de vot. Amendamentul 68 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm acest amendament. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Ia uitați. Amendamentul 69, 70 și 71 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 72, 3 și 4, nu, 1 câte 1, spune doamna președinte, 72 și 73 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 74 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm. Votul s-a închis. Se respinge. Amendamentul 75 pentru, împotrivă, abțineri se respinge 76 și 77 pentru, împotrivă, abțineri se respinge 78 pentru, împotrivă, abțineri se respinge 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 79 pentru, împotrivă, abțineri se respinge 80 pentru, împotrivă, abțineri se respinge 81 pentru, Haideți să verificăm 80. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. 81 pentru. Împotrivă. Abțineri eh, se respinge. 82 pentru. Împotrivă. Abțineri eh, se adoptă. 83 pentru. Împotrivă. Abțineri eh, se respinge. 84 pentru. Împotrivă abțineri se respinge 85 pentru, împotrivă, abțineri se respinge 15 pentru, împotrivă, abțineri se uh, adoptă 86 pentru, împotrivă, 87 pentru, împotrivă, abțineri se uh, respinge 88 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 89 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 90 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 17, 91, 92 și 93 sunt identice, le votăm împreună pentru, Împotrivă. Abțineri. Cred că trebuie să verificăm. Votul s-a deschis. Iar acum putem să închidem votul. Da, într-adevăr se adoptă. Trebuie să ridicați mâinile mai bine. 94 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 95 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 abțineri, se respinge. 103 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 104 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 105 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se uh, adoptă. 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 24 și 116 sunt identice împreună, deci pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 25 și 117 identice pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 118 și 119 nu devin caduce. 120 pentru, împotrivă, abțineri se uh, respinge. 121 pentru, împotrivă, abțineri se uh, respinge. Uh, 122 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 123 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 124 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 125 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 26 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă. 126 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 27 și 127 împreună pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 128 devine caduc, următoarele la fel și ajungem la compromisul 8. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 135 pentru, Împotrivă, abțineri se adoptă. 136 pentru, împotrivă, abțineri, uh, trebuie să verificăm. Votul s-a deschis. Votul s-a închis acum. Uh, se uh, respinge. Ia uitați. 137 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 29 pentru, douăzeci și nouă pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 31 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că trebuie să verificăm și acest punct. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 138 devine caduc și ajungem la 139 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 140 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 141 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 142 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 143 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 144 devine cadu 145 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm și acest punct. Votul s-a închis. Se adoptă. 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ajungem la anexe, 146 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 147 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Citări, 33 uh, pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 34 pentru, împotrivă, abțineri se uh, respinge. Și ajungem la uh, considerente, compromisul 1, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă și apoi cea de-a doua parte a amendamentului 35, care este compatibil cu compromisul 1 ca și adăugire pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se uh, adoptă. Iar acum ajungem la amendamentul 3 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Era împreună cu 37 care era identic. 39 pentru împotrivă abțineri se respinge 4 pentru. Haideți să verificăm 39. Votul s-a deschis. se uh, respinge. Haideți să vedem cum. Pentru împotrivire, abține, se adoptă 30 și 45 uh, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 8 și 43 împreună pentru împotrivă abțineri. Haideți să verificăm. Votul s-a deschis. Se respinge, respins cu un vot. 44 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 45 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 46. Haideți să verificăm. De fiecare dată când apare domnul Marias, haideți să deschidem votul la 45. Se respinge, deci, cu un vot, pentru că a mai intrat cineva în sală. Sau cineva începe să uh, voteze, pentru că voturile au crescut cu 1 la număr. 46 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 47 pentru, împotrivă, abțineri. Asta da, trebuie să verificăm. Votul s-a deschis. Iar acum putem uh, închide votul. Se respinge cu voturi foarte puține. Deci chiar aici trebuie să fim atenți. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 53 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 54 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 55 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Domnule Marias, nu cereți să verificăm, oare de ce? 56 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 57 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 58 devine caduc. 60 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 61 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 62 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 64 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 65 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Iar acum ajungem la vot final, vot electronic, votul s-a deschis. Votul s-a închis și se adoptă cu mare majoritate. Mai avem un singur vot pentru astăzi. Uh, on. Votăm acum cu privire la vizita de informare de la Taranto din iulie anul trecut. O vizită foarte bună de informare, minunată din punct de vedere social. Am avut o echipă minunată, ne-am simțit foarte bine, dar n-a fost foarte minunat ce am văzut. Însă a fost important pentru instituția noastră să știe ce se întâmplă cu adevărat la Taranto. Acestea fiind spuse, haideți să trecem la vot. Amendamentul 1 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 2 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 3 pentru, împotriva, abțineri. Din nou, pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 4 a fost retras. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, aici să verificăm mai bine. Să deschidem votul.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 A, doriți o verificare. Nicio problemă. Prima parte de la amendamentul 9. S-a deschis votul. Se adoptă clar. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 10. A, doriți o verificare. Deschidem votul. Votul se închide. Se adoptă. La fel. Amendamentul 10. Prima parte pentru. Împotrivă. Abține. Se adoptă. A doua parte pentru. Împotrivă. Abține. Se adoptă. 12 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 15. Pentru. A. 14 e caduc, dar am zis 15, spune președinta. Pentru. Împotrivă. Abține. Se adoptă. Doriți o verificare. Bine. And now it has been rejected. Se respinge. And 16 in favor. 16 pentru. Împotrivă. Trebuie să verificăm și aici. Vote is open. and it has been rejected. Se respinge. 17 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Doriți o verificare electronică. Verificăm acum prima parte. And someone is not voting. Okay, now we close it and it is approved. Se adoptă. A doua parte. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 in favor, against, abstentions. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 20 pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm și de data aceasta, vă rog. And now we can close the vote. Închidem votul. Se adoptă. Și acum votul final este unul electronic, deci s-a deschis votul. And now we can close the vote. And it is indeed approved and uh, that concludes the votes. But before you leave, let me give you a very important announcement. The... Se adoptă. Înainte de a trece mai departe, fac cel mai important anunț de astăzi. Este ziua lui Peter Iar. Nu voi spune însă și câți ani face. And uh, And, and that, that was the most important announcement for... Acesta a fost cel mai important anunț pe ziua de azi, dar uh, nu divulg vârsta. Însă, pentru mine va rămâne un etern copil, veșnic tânăr. Felicitări, Peter! Haideți să hotărâm să petrecem o zi frumoasă împreună, căci e lungă, dar măcar să fie frumoasă pentru toți, cu uh, atât mai mult pentru Peter. Bun. Sunt unii care doresc să părăsească încăperea, îi rog să o facă acum. that would like to leave the room, please do it now. Dacă sunt oameni care vor să părăsească încăperea, după cum am spus, îi rog să o facă acum pentru ca noi să ne putem continua lucrările. E vorba de solicit, întrebare cu solicitare de răspuns oral și rezoluție cu privire la soluționarea problemei locurilor de muncă precare și temporare în Uniunea Europeană. Punctul 15. Textele sunt uh, disponibile în engleză. Termenul de amendament pentru rezoluție este 26 la ora 3, 26 aprilie. Iar votul va avea loc pe 16 mai. Se va ajunge în plenară cândva mai târziu. Nu avem o dată stabilită la ora actuală. În primul rând, urez bun venit reprezentantului Comisiei, doamna Lagarighe. Cer scuze dacă v-am pronunțat greșit numele. În orice caz, bun venit, vă dau cuvântul. Uh, good morning. Bună dimineața. Am examinat cu mare atenție proiectul de rezoluție și întrebarea orală care a fost depuse de către comisia dumneavoastră. Uh, Este un alt pas uh, înainte, după audierea fructuoasă pe care am avut-o cu dumneavoastră în noiembrie trecut și după studiul aprofundat uh, comandat de comisia dumneavoastră. O contribuție foarte interesantă la munca noastră. Doresc pe această cale să spun următoarele. Cu privire la ce s-a spus în noiembrie, am continuat activitatea noastră cu privire la procedura de încălcare. Este o procedură în derulare cu privire la directiva pentru contractele uh, part-time și pentru contractele cu termen fix. Avem o propunere de directivă care a apărut cu privire la condiții de lucru transparente și previzibile, cu un domeniu de aplicare mult mai ampl, amplu. Um, Există o declarație scrisă care conține anumite obiective, acolo există o listă comprehensivă de informații și cu un domeniu mai uh, amplu de aplicare, plus noi drepturi materiale pentru lucrători, mai ales uh, pentru cei care suferă din cauza condițiilor celor mai precare de muncă. Este o inițiativă importantă pentru noi. Noi am lansat discuțiile cu Consiliul. Parlamentul își va începe și el în curând activitatea pe acest dosar. Mizăm pe sprijinul dumneavoastră deoarece sunt câteva inovări importante în această directivă. Nu o să trec în revistă toate detaliile. Dezbaterea va avea loc oricum în curând, la plenară. Însă ne bucurăm, ne bucurăm să contăm pe sprijinul dumneavoastră uh, față de inițiativa noastră. Vrem să rezolvăm problema precarității, la locul, precarității locurilor de muncă sau a locurilor de muncă precare, mă scuzați, în Uniunea Europeană. Mulțumesc uh, pentru faptul că ați fost succintă și la obiect. Jude Curtin Darling este prima scrisă la cuvânt. Mulțumesc foarte mult, Cecilia. Mulțumesc și comisiei. Salutăm întrebarea cu solicitare de răspuns oral și rezoluția. Conținutul acestor texte ține cont de îngrijorările exprimate de petiționari aici, mai ales în urma audierii pe care am avut-o în noiembrie trecut. Avem proiectul de text. Nouă ni se pare că este o oglindire a contribuțiilor de până acum. Și merită subliniat un fapt. Precaritatea este ca un cancer pe piața muncii. Sublinează coeziunea socială și securitatea economică a indivizilor. Acest lucru a rezultat foarte clar în urma audierii din noiembrie și e un mesaj pe care îl auzim din partea diferiților petiționari din diferitele state membre. E vorba de faptul că există din ce în ce mai multe contracte abuzive cu zero ore lucrate. Acestea subminează securitatea economică a oamenilor. A fost un studiu publicat în regatorii despre asta. Oamenii nu își pot planifica viața, nu se pot organiza, nu își pot organiza modul de trai și este un dezechilibru în relația angajator-angajat. Aceste lucruri sunt ca un cancer social care erodează coeziunea socială. Deci e o problemă care trebuie soluționată. Ne bucură faptul că, în calitate de comisie PETI, ținem cont de îngrijorările exprimate direct de petiționari. Și știm că există petiții care vizează cumva ca domeniu de aplicare mai multe comisii parlamentare. Însă n-ar trebui să ne abținem. Noi suntem aici pentru a exprima îngrijorările ascultate din partea petiționarilor, mai ales la plenar. Așa că încurajez toate grupurile să se alieze la nivel transpartinic uh, pe această întrebare cu solicitare de răspuns oral și pe rezoluție ca să avem o dezbatere uh, exhaustivă la plenară și să arătăm ce tratament putem oferi noi acestui cancer social ca să nu mai uh, ca să nu mai pună în pericol coeziunea socială și să nu mai fie un proces irreversibil. Mulțumesc. Iarec. Mulțumesc, doamnă președinte. Putem fi de acord cu textul, însă mie mi se pare că e loc de mai bine. În ceea ce privește titlul, trebuie să avem un titlu mai general, pentru că vorbim despre diferite forme de ocupare, iar în ceea ce privește contractele cu zero ore lucrate, mai bine am zice forme flexibile de angajare. În ceea ce rezoluția, pentru noi, locuri de muncă precare înseamnă locuri de muncă ce nu reflectă standardele europene sau naționale, mai ales în ceea ce privește standardele de sănătate și securitate la locuri de muncă. Dar să nu uităm că locurile uh, de muncă temporare, sezoniere sau cu contracte cu, norm, cu jumătate de normă sunt și necesare și utile atât pentru întreprinderi cât și pentru lucrători. Iată de ce există o asociere nepotrivită aici între contracte atipice și contracte uh, non-standard sau precare. Așa că, știți, Comisia a făcut o propunere recent pentru o directivă cu privire la condiții de lucru previzibile și transparente în Uniunea Europeană. S-a întâmplat în decembrie. Comparativ cu alte directive, cum ar fi directiva pentru contracte cu termen uh, fix sau uh, contracte cu jumătate de normă. Aici este vorba de o protecție universală la toate formele de angajare contractuală. Apoi, Comisia a adoptat propuneri în urmă câteva săptămâni pentru Autoritatea de Muncă Europeană și pentru accesul la protecție socială. Pe scurt, sunt propuneri care au drept obiectiv protejarea unui număr semnificativ de lucrători angajați cu contract de muncă atipic și oferă indicații statelor membre despre cum să ofere acces la serviciile sociale tuturor celor de pe piața muncii. Ar trebui să ținem cont de aceste evoluții, de aceste propuneri Uh, în legătură cu această întrebare cu solicitare răspuns oral și rezoluție. Îmi pare foarte rău, va trebui să mă grăbesc la o altă comisie unde se votează. Mulțumim foarte mult pentru contribuție. De asemenea, mulțumim și pentru concizie. Și e clar care este poziția dumneavoastră, una fără echivoc. Și foarte bine. Îmi cer și eu scuze pentru faptul că sunt cam absentă. Nu sunt absentă per se, dar sunt foarte răcită și m-a dat gata în weekend această răceală. Mă simt oricum mai bine decât ieri, lucrurile evoluează. Eleonora Mulțumesc, doamnă președinte. Proiectul de text pe care îl analizăm astăzi e unul pe care mi l-am dorit și pe care l-am tot susținut e vorba despre faptul că există o explozie înregistrată în ultimii ani cu privire la contractele de muncă precare și e din cauza normelor aiurea din anumite state membre. Subscriu la ceea ce se solicită prin această întrebare, mai ales în ceea ce privește dezvoltarea exponențială a contractelor de muncă precare în multe state membre, de exemplu Italia. Și există și o lipsă de măsuri naționale pentru a fi energici și pentru a combate abuzul uh, la locul de muncă cu privire la numărul de ore lucrate. E o uh, încălcare a dreptului comunitar, ceea ce este deja susținut și de CEJ. Pare a fi o lacună, însă iată că e atât de grav încât uh, a creat un paradox în spațiul public, în domeniul public cetățeni, în Italia, de exemplu, cetățenii sunt recunoscuți ca victime și, drept rezultat, sunt concediați. E o situație absolut inacceptabilă. Și răspunzătoare este, într-un fel, și Comisia Europeană, fiindcă a tot trenat, a tot trenat în ceea ce a privit uh, procedurile de încălcare obligațiilor. Există o sumedenie de documente, fără echivoc, ele arată clar ce daune provoacă aceste măsuri abuzive. Deci lipsește cumva disciplină și la nivel comunitar. În lumina acestor informații, sunt perfect de acord cu textul și voiam să subliniez cât de important este să facem trimitere explicit la decizia CEJ. Este vorba de transformarea unui uh, contract uh, de muncă temporar într-un contract uh, nelimitat, pe termen nedeterminat, posibilitatea de a face asta este o măsură foarte bună de a combate practicile abuzive. Directiva cu privire la contractele de muncă pe perioadă nedeterminată există ea stipulează foarte clar care sunt regulile de urmat. Contractele uh, temporare sunt caracteristice doar anumitor sectoare, unde există anumite activități. Recomand să parcurgem acest text. Putem să îl facem și mai coerent. Pot, poate fi textul îmbunătățit cu anumite amendamente și aici uh, mă voi referi la faptul că indiferent Cine hotărăște care sunt compensațiile oferite victimelor în caz de abuz? Măsurile acestea nu trebuie să fie unele simbolice, ci ar trebui, într-adevăr, să compenseze daunele suferite. Și rog așadar pe colegi să analizeze îndeaproape această rezoluție, să urmărească subiectul pe mai departe, fiindcă la Comisia de Petiții am tot avut Uh, dezbateri pe această temă. A sosit momentul să devenim activi pentru că sunt mii de oameni care lucrează în condiții precare și ar trebui să le conferim o voce în Uniunea Europeană, fiindcă ei nu mai pot continua în aceste condiții. Mulțumim, domnul Marias. Mulțumesc, doamnă președinte. Consider că această inițiativă este foarte importantă. E important să adresăm o întrebare orală și să avem o rezoluție. Există forme flexibile de angajare, într-adevăr. Și aici e o problemă enormă în întreaga Uniune Europeană. Problema însă datează din urmă cu câțiva ani. Mai de mult, în numele așa zisei competitivități pe frontul european, s-a ajuns la anumite forme de ocupare. Sunt unii în Europa care au crezut că astfel Uniunea Europeană poate fi competitivă din punct de vedere economic dacă se aplică niște forme de ocupare chinezești. Sunt unii care au considerat că asta e soluția la problemă. Cu apariția uh, tehnologiei, inovării și așa mai departe, s-a considerat că și acest aspect este important. Au trecut câțiva ani eu, ca profesor universitar uh, în Creta, m-am ocupat de acest subiect și ca avocat am spus în urmă cu câțiva ani că nu astfel e uh, sporită competitivitatea Uniunii Europene, cu, afectând salariile și bunăstarea. Din păcate însă, iată situația la care s-a ajuns. Iată câte moduri informale de ocupare există și cum ele iau amploare. Avem contracte cu zero ore lucrate, avem uh, acțiuni arbitrare ale angajatorilor, nu mai există niciun fel de asigurare, niciun fel de securitate socială oferită uh, angajaților. Și aceste forme de ocupare par să fie afectat profund și asigurările sociale, fiindcă dacă ai puține ore lucrate și dacă angajatorul vine cu asigurare socială doar pentru câteva ore lucrate, înseamnă că automat minimizezi acoperirea asigurării sociale. Prin urmare, sistemele de asigurare socială au fost dizolvate, ceea ce înseamnă că, până la urmă, și pensia îți va fi, drept rezultat, mult mai mică. Eu discut fără nicio problemă uh, despre acest subiect, însă mi se pare că trebuie să fim foarte fermi. Trebuie să trecem niște forme de angajare care să susțină ocuparea în sine. Și, totodată, e important să înțelegem un lucru. Această așa zisă flexibilitate sau flexicuritatea s-au dovedit a fi contraproductive. De fapt, ele, ă, aceste noțiuni au distrus piața muncii. În urmă cu 15-20 de ani, oamenii tot ă, băteau monedă pe flexiculitate ă, în domeniul public și în domeniul privat. Însă, mi se pare că a sosit momentul să oferim măsuri sociale pentru susținerea ocupării. A trebuit să ne gândim și la un salariu minim european. Și, totodată, trebuie să avem în vedere un fel uh, de șomaj uh, comun european. Toate grupurile își vor exprima uh, opiniile, uh, dar ar trebui să fim foarte prudenți și să ne dăm seama că nu e vorba aici de obținerea competitiv, competitivității reducând salariile. BCE încearcă din răsputeri să crească inflația, fără însă a crește salariile. Relațiile de muncă au fost distruse. Nu poți crește salariile de azi pe mâine. Și mai e și problema șomajului crescând în Uniunea Europeană. Noi, cei de la ECR, ne vom exprima opiniile în timpul discuțiilor și cred că vom fi în măsură să analizăm subiectul în mod exhaustiv. Mulțumesc. Mulțumesc, Takis. Mulțumesc, bună ziua tuturor. Cred că um, antevorbitorii mei au acoperit aproape în întregime și ceea ce vreau să spun eu. Am făcut o muncă foarte interesantă și cred că această chestiune va fi ascultată și că în, um, e deja clar că în societatea europeană avem o problemă și în sectorul public, dar și în sectorul privat. Angajatorii dețin puterea, ei sunt cei care pot lua hotărâri. Bineînțeles, nu este prima oară când uh, Parlamentul European, inclusiv în plenară, s-a, aplica, s-a aplicat asupra acestei probleme. Ce trebuie făcut acum este să ne punem întrebarea ce așteptăm de la Comisia Europeană și ce am dorit să facă, să schimbe. Și o altă întrebare pe care trebuie să ne o punem este ce eforturi putem face noi prin uh, presă și prin toate posibilitățile de care dispunem ca hotărârile luate de Parlamentul European, de Comisie, să fie aplicate așa cum trebuie, pentru că cred că va fi foarte greu să schimbăm mentalitățile. Situația aceasta trebuie să se schimbe acum, de îndată. Avem uh, experiența acestei crize economice care a afectat din plin anumite state europene și în lumina acestea trebuie să luăm măsuri și uh, să încercăm să um, abolim, să eliminăm aceste contracte abuzive, cum sunt cele cu zero ore. Cunosc în Cipru lucrători care lucrează ore suplimentare, lucrează în weekend, li se oferă câteva ore suplimentare în timpul săptămânii, însă nu toate le sunt uh, recunoscute. Am aflat uh, povestea cuiva uh, care definește foarte clar. Există un anumit tip de contract în care um, care muncește non-stop. Uh, sunt uh, condiții foarte grele, e un fel de înlocuire a mașinii cu omul. Persoana respectivă trebuie să muncească în continuu. Nu știu, avem de exemplu uh, um, casierii sau casierele care lucrează non-stop. Um, eu nu pot să accept astfel de contracte cu mâinile pe masă, cum sunt ele numite. Va trebui în această întrebare uh, orală să spunem care este poziția Parlamentului. Nu mai văd pe nimeni aici uh, care să intervină. După cum spuneam, votul uh, va avea loc pe 16 mai și între timp o să ne organizăm și noi la nivelul um, grupurilor. Nu, mă scuzați, uh, votul va fi pe 2 mai. E deja prevăzut. Așteptăm cu interes uh, acea reuniune și sperăm că data viitoare la comisie vom putea adopta textul și să mergem mai departe cu aceste chestiuni. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare la această dezbatere, mulțumesc și comisiei o să încercăm să prezentăm o întrebare cât se poate de structurată, astfel încât să fim și de folos. Că și noi lucrăm fiecare pe partea sa, pe baza, noi pe baza petițiilor pe care le primim. Iată, o, un exemplu foarte bun de cooperare interinstituțională. Următorul punct este numărul 16, petiția 535 care se referă la mobilitatea persoanelor cu disabilități în Uniunea Europeană. Petiționarul nu este prezent, dar probabil că se uită la înregistrare pe internet, la tranziția pe internet, prin webstream. Dacă se uită, îi urăm bun venit și sperăm să îl vedem în persoană cu o altă ocazie. Comisia este prezentă, ca de obicei, și uh, mă bucur să-i dau cuvântul. Thank you, Chair. Sophie Mar- Vă mulțumesc. Mă numesc Sofie Maran Combo, lucrez la DG Move, unitatea care se, se ocupă de uh, drepturile pasagerilor și voi vorbi în franceză, limba mea maternă. Aș dori să completez și eu uh, informațiile de care dispuneți. O să vă dau câteva elemente de context cu privire la acest nou regulament cu privire la drepturile pasagerilor, cu privire la persoanele cu mobilitate redusă sau cu uh, disabilități. Este vorba de unul dintre avantajele pe care le acordă cetățenilor dreptul Uniunii Europene și aș dori să revin asupra unei condiții pentru punerea în aplicare a asistenței prevăzute pentru persoanele cu mobilitate redusă sau cu uh, disabilități pentru că este cea care se referă la prenotificarea călătoriei atunci când se dorește uh, asistență. Uh, termenul uh, este contestat de petiționar. Voiam să explic de ce există acest um, um, termen de 36 sau 48 de ore în funcție de tipul de transport. Uh, Primul motiv este că trebuie să ne asigurăm că există personalul necesar pentru a asista persoana cu mobilitate redusă și apoi că există și echipamentul necesar astfel încât să fie ajutat atunci când pleacă, inclusiv la orele de vârf de trafic. Și trebuie să ținem cont de faptul că regulamentul prevede o asistență adaptată persoanei respective. Uh, Um, să vă dau un exemplu, nu știu dacă ați uh, observat vreodată sau a trebuit să beneficiați o astfel de asistență. Dacă mă refer la um, exemplu unei persoane în cărucior cu rotile care dorește să uh, călătorească cu avionul. Pentru a fi asistat, persoana respectivă are nevoie de două persoane, uh, mai, mai e nevoie și de um, un dispozitiv de ridicare ca să-l ducă la scară și e nevoie și de uh, un scaun special pentru a intra în aeronavă. Toate acestea trebuie să se facă fără a întârzia avionul și ținând cont de faptul că și persoanele, că persoanele acestea trebuie să și uh, iasă persoane care uh, îl ajută să iasă înainte de decolare și mai departe. Deci e nevoie de un minim de organizare dinainte pentru cei de la aeroport și mai e o serie de motive. Toate aceste dispoziții uh, și-au propus să permită persoanelor să călătorească singure, să nu aibă nevoie neapărat de un însoțitor. Uh, Uh, și să poată fi autonome când se deplasează. Iată motivele pentru care s-au um, uh, stipulat aceste termene care nouă ni s-au părut rezonabile. Vă mulțumesc. Acum dau cuvântul colegei mele de la DG Ocupare, de exemplu. Thank you. Uh, my name is Hanna Valesca. Mulțumesc, mă numesc Hanna Valesca, lucrez la DG Ocupare și noi am contribuit cu informațiile acestea în uh, proiectul pilot. Este unul în curs de aplicare care a trebuit să ajute la libera circulație, pe cum și la um, recunoașterea voluntară a statutului de disabilitate. Um, în acest moment sunt 8 state care implementează acest uh, proiect, însă dorim să facem o evaluare uh, Uh, și sperăm ca după aceea modelul să se extindă și în alte state. Este vorba de o recunoaștere reciprocă voluntară. La început, um, sau mă rog, în acest moment este vorba de uh, cultură, um, timp liber, sport și transport. Vă dați seama că transportul reprezintă un domeniu foarte important Uh, dar și foarte costisitor. Nu toate statele vor opta pentru includerea transportului în program, însă sperăm că în viitor acest, uh, această includere se va rezolva cu succes în mai multe state. Și o altă chestiune despre care întreba petiționarul era uh, asistența personală. Sistemele pe care le elaborăm se bazează pe recunoaștere voluntară. Fiecare stat trebuie să hotărască dacă să includă sau nu partea de asistență. Situația actuală este așadar că s-au încheiat pe proiectele pilot, iar acum realizăm evaluarea și sperăm că anul viitor vom putea să negociem și cu alte state și că și alte state vor fi interesate să se alăture. Mulțumesc! Mulțumim că ați fost foarte clare. Este vorba așadar de acorduri voluntare și știm foarte bine ce, la ce duc acestea. Că suntem în acest domeniu de prea multă vreme ca să ne facem speranțe prea mari. Dau acum cuvântul colegilor, îi dau cuvântul lui Soledad. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc și uh, petiționarului pentru că a reintrodus un subiect uh, foarte des uh, întâlnit în comisia noastră. E vorba de probleme persoanelor cu disabilități în transport. Spun că e vorba de o problemă recurentă pentru că deja am discutat despre acest lucru. Am înțeles că comisia realizează un proiect pilot, însă pun sub semnul întrebării viabilitatea propunerii dacă până la urmă este cu caracter voluntar până la urmă va depinde de statele membre care vor trebui să vină cu recomandări sau cu obligații pentru diferite întreprinderi. De multe ori este vorba de competențe naționale, nu țin de domeniul uh, european. Cred că nivelul de ambiție ar trebui să fie mai ridicat pentru că uh, în Uniunea Europeană politica vis-a-vis -vis de persoanele cu disabilități chiar uh, trebuie să fie luată în serios, adică să se ia um, măsuri concrete, nu doar să se gândească uh, aceste programe sau idei. Apoi, uh, referitor la anumite um, aspecte concrete, cum ar fi transportul low cost. Uh, trebuie să vedem exact cum se aplică lucrurile, pentru că e vorba de condiții specifice și până la urmă trebuie să vedem cum li se asigură uh, accesul persoanelor acestea cu disabilități. Noi nu putem să ne complăcem și să uh, trecem cu vederea, pentru că de multe ori persoanele acestea trebuie să fie însoțite, trebuie să cumpere două bilete uh, pentru aceeași călătorie. E clar că este vorba de o discriminare și trebuie să luăm măsuri astfel încât, în caz că ar călătorie însoțit, să nu plătească încă un bilet. Și vreau să vă mai uh, reamintesc faptul că am vorbit despre un aviz, tocmai am votat un aviz cu privire la coordonarea sistemelor de securitate în europeană și cred că uh, trebuie în acest context să fie accentuată, uh, să fie subliniată problema aceasta a disabilității Trebuie să existe o definiție unitară a disabilității, o armonizare a criteriilor prin care uh, se uh, evaluează disabilitatea. Știu că acest lucru se discută și la nivel de uh, Consiliu, dar uh, cardul Uh, că ar trebui să funcționeze cardul de disabilitate, dar acest lucru nu poate să fie viabil decât dacă se recunoaște uh, acest card în toate uh, statele în care călătoresc, pentru că dacă criteriile sunt diferite, atunci, um, um, de exemplu, cineva cu un card de handicap din Spania, călătorește, nu știu, în Croația și acolo să nu poată să, dispune, să dispună de aceeași asistență, pentru că nu se, recunosc, nu se, nu se recunosc aceleași uh, disabilități. Acest lucru trebuie să fie soluționat. Trebuie să vedem uh, cum să facem să funcționeze acest card. Acesta poate să fie foarte util, însă trebuie într-adevăr um, să se garanteze că nu are loc uh, discriminare și că se armonizează criteriile astfel încât acest lucru să funcționeze. Mulțumesc! Thank you very much. Mr. Marias. Domnul Marias. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντική την... Vă mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Cred că această petiție este foarte importantă. Petiționarul nu este de față, dar poate că acest lucru este și din cauza faptului că întâmpină probleme în transport. Sunt de acord cu ce au spus uh, antevorbitorii. De mai multe ori am discutat despre problemele care se referă la posibilitatea persoanelor cu disabilități de a se deplasa în Uniunea Europeană. Și am menționat, de exemplu, problemele pe, din România, unde persoanele cu handicap, cu disabilități, nu pot să folosească transportul feroviar pentru că trebuie să anunțe cu mai multe zile înainte că o să călătorească pentru a putea totuși să uh, călătorească. Deci vorbim despre infrastructuri care sunt finanțate de Uniunea Europeană. Și funcționarea căilor, de, căilor ferate și a aeroporturilor din uh, um, Uniunea Europeană, e bine, în funcționarea acestora, accesul persoanelor cu disabilități este un lucru foarte important. Cât despre însoțitori, trebuie să se prevadă ori uh, um, neplata unui bilet suplimentar sau să fie la un preț foarte bun, să fie foarte ieftin, pentru că altfel uh, pune o problemă. Mai este încă o problemă, cea a recunoașterii handicapului. Ceea ce a spus uh, antevorbitoarea mea este corect. Trebuie să existe acest card european pentru persoanele cu disabilități, dar ce facem până îl vom avea? Trebuie să existe o recunoaștere uh, reciprocă a cardurilor de disabilități ale celorlalte state membre, să existe o obligație pentru statele membre de recunoaștere a cardurilor din celelalte state membre. Cred că în felul acesta toate statele membre vor fi obligate, să spunem, să realizeze un astfel de card, să le emită. Avem aici o petiție care arată încă o dată cu câte probleme se um, confruntă persoanele cu disabilități de fiecare dată când vor să călătorească cu trenul sau cu avionul. Care este πολύ. Mulțumesc foarte mult. Eu am avut o experiență destul de largă și destul de uh, tristă pentru că călătoresc destul de des și cu avionul și cu trenul în întreaga Europa. Și să începem cu Bruxelles. Cred că situația este cea mai rea din Europa, poate cel puțin dintre capitalele europei. Nu este de acceptat ca la Bruxelles să se afle 95% dintre organismele europene și să nu existe uh, deplasare facilitată. Nu e vorba doar de oraș, dar și de serviciile de la gară, de la aeroport. Uh, organizarea nu e bună, n-au niciun fel de logică mm, și să anunți cu 48 de ore înainte ca să călătorești cu trenul sau avionul, sigur că duce la probleme. Dacă astăzi vreau să hotărăsc că vreau să călătoresc, de ce să existe discriminare dacă împotriva persoanelor cu disabilități? Și bineînțeles că uh, și din punct de vedere economic, financiar, uh, uh, e vorba de o problemă aici astăzi mă hotărăsc să, să călătoresc, dar nu pot. Cardul acesta pentru persoanele cu disabilități, bineînțeles că este necesar și e chiar o chestiune urgentă pentru că persoanele cu disabilități ar trebui să beneficieze de posibilități egale să se deplaseze în Europa liber și să se bucure de avantajele cetățeniei europene. Avem uh, tot felul de formulare și documente care ajută pe parte, de exemplu, de servicii medicale pentru persoanele cu disabilități, însă nu există un card care să ajute aceste persoane să se deplaseze cu ușurință, putându-și exercita astfel drepturile de plin. Și eu aș propune în acest context să, investi, să invităm uh, chiar reprezentanții guvernelor, autorităților locale uh, de la Bruxelles, să discutăm cu aceștia, să le prezentăm uh, propunerile noastre, comentariile noastre, astfel încât orașul acesta, Bruxelles, să fie mai accesibil pentru persoanele cu disabilități. Sunt, bineînțeles, multe lucruri care pot fi discutate, însă este inacceptabil ca atunci când te îmbarci uh, cu un avion Uh, de exemplu, un copil cu un cărucior să fie pur și simplu tras de pe scaun, tras pe, pe coridor, pus înapoi, trântit în scaun, este un tratament inuman. Este vorba de copii care au probleme de mobilitate, au disabilități. Nu de asta are nevoie o persoană cu disabilități. De ce nu pot să existe, nu știu, niște scaune care să fie scoase din avion și să fie puse pur și simplu cărucioarele cu rotile acolo, în avion. Acest lucru uh, clar are un efect uh, și asupra mentalității copiilor și a modului în care vor călători aceștia. Da, ai dreptate și mi se rupe inima când văd astfel de situații strigătoare la cer. Ευχαριστώ πάλι πάρα πολύ. Mulțumesc foarte mult. Sí, muchas gracias. Eh, bueno. Rosa. Eh, da, mulțumesc foarte mult. Am avut eh, foarte multe petiții în acest sens și um, de altfel chiar am propus uh, o vizită în România pentru că um, acolo am văzut că sunt multe probleme legate de transport, sunt uh, situații în care nu e obligatoriu să fac um, adaptări și am avut chiar o petiție în acest sens care ne spunea că nu se luaseră măsurile necesare în România. A existat un uh, proiect pilot uh, la instituțiile europene. Mai multe state s-au implicat, Belgica, Cipru, Estonia, Finlanda, Italia, Malta, Slovenia și România uh, care fac schimb de bune practici să aibă un card comun de um, circulație Uh, e vorba de aceste opt state în care s-a desfășurat proiectul pilot, iar acum Comisia trebuie să evalueze ca urmare a rezultatului acestea ce să îmbunătățească și să propună în viitor. Sunt de acord cu doamna Cuneva și cu colegii uh, Maria, Soledad și mai departe eu am tot vorbit despre libertatea de circulație a bunurilor, a persoanelor, libertatea digitală, că acum nu mai avem uh, roaming, dar în, um, în um, contextul disabilității aceste libertăți nu există. Persoanele nu pot să um, călătorească cum vor, trebuie să anunțe cu multă vreme înainte, nu toate statele au același uh, sistem de uh, dezvoltare. De exemplu, când a fost Erasmus, a existat și Erasmus pentru disabilități, încă doar cinci persoane cu disabilități au uh, participat, pentru că persoanele cu, cu handicap grav trebuie să fie însoțite de cineva și toate acestea nu puteau să se îmbine cu programul Erasmus, dar până să se uh, corecteze lucrurile a durat mulți ani. Sunt multe lucruri de îmbunătățit și cred că mm, uh, noi putem să facem să existe o recunoaștere reciprocă, omologare a cardurilor și a evaluărilor care se fac și gravitatea mobilitatea handicapelor și apoi um, cardul acesta pentru servicii și pentru lăsare trebuie să fie unificat, ar fi logic uh, pe continentul nostru, că altfel în fie, de fiecare dată când uh, Um, călătorește într-o altă țară, o persoană cu disabilități trebuie să treacă printr-o serie întreagă de evaluări. Nu e, nu e deloc logic, nu ar trebui să existe astfel de frontiere, de bariere. Și noi, cei de la PETI, ar trebui să facem, uh, să punem multe presiuni astfel încât um, să se ia niște măsuri în acest sens. Nici măcar uh, cardurile acestea de parcare, de exemplu, nici acestea nu sunt uh, Eh, recunoscute reciproc. Deci se pot face foarte multe lucruri și noi trebuie să punem presiune. Toată lumea e de acord, însă nimic nu se mișcă, așa că trebuie să mișcăm cumva lucrurile. Mulțumesc! Exactly, people are in agreement, but nothing is moving. Da, oamenii sunt de acord, doamna președinte, dar nimic nu se întâmplă. Uh, Trebuie să spunem asta și comisiei atunci când ne adresăm comisiei pentru a găsi toate bune practici sau pentru a vedea cum rezolva astfel de chestiuni într-o manieră voluntară. E ca și cum am intrat într-o gaură neagră. Transmitem solicitări și niciodată nu se întoarce vreun răspuns uh, din partea comisiei. Comisia este omologul nostru și a trebuit să încerce să afle ce se întâmplă pe teren. Haideți să spunem că atunci când am adoptat uh, legea pentru accesibilitate în Uniunea Europeană, Până la sfârșitul anului respectiv uh, trebuia uh, redactat un raport, iar negocierile trebuia să înceapă în 2018. Încă mai așteptăm. Știm că orice presupune ceva voluntar se petrece astfel. Eu vin din Suedia, o țară în care suntem foarte avansați în perspectiva asistenței uh, personale Însă pot să spun că și în țara mea s-a văzut în ultima vreme un declin al acestor servicii. Deci, ca instituții europene, ar trebui să subliniem uh, libera circulație, pentru că e ceva ce vizează pe toată lumea, chiar și pe cei cu dizabilități. Deci trebuie să ne asigurăm că libera circulație nu e doar un vis frumos pentru oameni, ci că acest vis poate deveni realitate. Aceasta este, cred eu, obligația noastră. Cred așadar că trebuie să conchidem uh, uh, aici. Lupta este în curs, noi nu vom uh, renunța. Ce ziceți, domnule Marias? La microfon rugăm vorbitorul. Am următoarele propuneri de făcut. Firește, petiția va fi păstrată deschisă, iar apoi, cum spunea și doamna Cuneva, va trebui să transmitem o scrisoare uh, autorităților uh, locale uh, de la Bruxelles. Și asta pentru că, din perspectiva instituțiilor europene care se află aici uh, la Bruxelles, trebuie să Uh, facem astfel, o astfel de solicitare. Situația uh, financiară a acestui loc este mult îmbunătățită datorită instituțiilor europene, dar asta trebuie să se uh, vadă și în diversele modificări făcute la infrastructură ar trebui să încurajăm statele să participe în cadrul proiectului pilot care se desfășoară în manieră voluntar, voluntară. Știu că sunt 8 state membre a acestui uh, proiect, cred că ar trebui să transmitem uh, uh, o scrisoare și altor state că nu fac parte din acest proiect deocamdată, să le trimitem o scrisoare la reprezentanțele permanente pentru a invita să ia parte la acest demers. Apoi uh, a trebuit să transmitem o scrisoare și altor comisii din cadrul uh, Parlamentului, de exemplu Comisiei pentru transportul, pentru că este important ca mijloacele de transport să fie și ele adaptate și uh, pentru că ar trebui poate să existe și niște tarife eh, de transport reduse pentru aceste persoane, după care ar trebui să se recunoască cardurile eh, pe care le eh, primesc persoanele cu dizabilități, odată ce acestea intră în posesia lor. Aici ar trebui deci să contactăm Comisia LIBE, pe lângă Comisia pentru Transporturi. Și apoi ar trebui să consultăm și Comisia pentru Afaceri Juridice, care ar trebui să ofere posibilitatea de a se declanșa un proces proces pentru uh, despăgubiri dacă statele membre nu uh, respectă aceste dispoziții. Mă gândesc la companiile de transport, companii aeriene, feroviare și așa mai departe. Deci dacă aceste drepturi sunt încălcate, ar trebui să existe un drept și o posibilitate de a um, deschide un proces pentru daune. Deci cred că toate aceste lucruri merită făcute, nu doar în lumina ceea ce se întâmplă aici în Belgia, ci uh, și în lumina situației de la nivel european. Trebuie să punem presiune în calitatea noastră de comisie și să creăm astfel un cadru pentru acțiune. Doamna președinte, bun, facem următoarele. Bineînțeles, păstrăm petiția deschisă și apoi, cum spunea și doamna Cuneva, Bruxelles ar trebui să fie chiar uh, Uh, liderul acestei mișcări uh, nu să se afle la coada listei uh, accesibilității. Bruxelles, inima Europei, chiar ar trebui să dea un exemplu în acest sens. Ori noi suntem foarte departe de această situație. Deci haideți să facem ceea ce a spus și domnul Maria, să transmitem o scrisoare primarului Bruxelles și să spunem că um, lumina călăuzitoare a accesibilității ar trebui să fie Bruxelles. Apoi ar trebui să transmitem și scrisori președinției Consiliului și um, tuturor reprezentanților permanente spunând spunându-le că știm că acum această lege va ajunge în cadrul dialogului tripartit uh, la un moment dat și că mai știm și că se bazează totul pe uh, o participare voluntară și pe o recunoaștere voluntară, însă cele mai bune exemple ar trebui împărtășite. Prin urmare, vrem să aflăm care sunt cele mai bune exemple ale acestor state și uh, cum își imaginează că ar putea să le împărtășească și altora. Și uh, pot să spun că în acest uh, moment îmi doresc ca Consiliul să nu răspundă printr-o absență totală, ci printr-un fel de uh, mesaj adresat acestei comisii. Bănuiesc că toată lumea este de acord pe acest demers și eu încă mai cred, cum a spus și Rosa, că această comisie poate să fie foarte de ajutor la începutul acestui mandat am spus că accesibilitatea pentru cei cu dizabilități ar trebui să fie uh, mai bună la finele mandatului în comparație cu situația de la începutul său. E un domeniu unde chiar putem să facem diferența și ar trebui să o facem. Prin urmare, haideți să încercăm uh, din nou și să nu abandonăm, pentru că subiectul este foarte important. Mulțumesc uh, foarte mult! Iar acum, uh, cred că alături de noi avem niște oaspeți. Sunteți uh, oaspeții noștri din Finlanda, nu? Vă mulțumesc uh, oricum pentru acest schimb de opinii și trecem la următoarea petiție, 745, și la următoarea, 371. Domnul David Nate este petiționarul care se află în sală. Sunteți aici? Da, aveți cuvântul atunci pentru 5 uh, minute. Mulțumesc, domnul președinte, mulțumesc că mi-ați dat câteva minute să mă adresez dumneavoastră. Nu e pentru prima dată că sunt aici, am mai fost aici acum câțiva ani, Sublimind dificultățile sporite pentru jurnaliștii sportivi în ceea ce privește păstrarea accesului la uh, activități sportive și uh, pentru a informa publicul în legătură cu acestea. Când am fost aici acum câțiva ani, am menționat niște sume uh, foarte mari care se percep de uh, către radiourile franceze pentru a acoperi Uh, evenimente din Champions League din uh, Anglia. Uh, e o problemă care implică și UEFA la Euro 2016, iar atunci era imposibil în Franța pentru cei care nu dețineau aceste drepturi să organizeze conferințe de presă la diversele locații din această competiție. Apoi, um, Uh, problemele au fost uh, uh, subliniate și de o organizație de presă din Qatar care deținea drepturile de distribuție. În 2017, când s-a ținut campionatul în Franța, am văzut că legea franceză efectiv interzice drepturile radio, care a fost, o lege care de altfel a fost ignorată. Francezii au obținut niște drepturi, însă drepturile de a avea acces la fața locului erau atât de scumpe încât foarte multe radiouri nu și-au permis să fie la fața locului și au transmis din studiouri din țara lor, de exemplu, cum s-a întâmplat în, cadrul, în, în cazul Suediei. Uh, în fotbal foarte multe cluburi își folosesc uh, fotografii de club care primesc tratament preferențial și acces preferențial, care de altfel este in, uh, refuzat uh, altor jurnaliști sportivi sau fotografi sportivi. Fotografii de club, prin urmare, pot să vândă apoi fotografiile făcute mass mediei sau pot să le dea gratuit. În sporturile mai mici se crede că profesionalismul înseamnă să copieze un astfel de comportament. Există și alte uh, tipuri de sporturi în Belgia, în Olanda, sporturi uh, limitate la această arie geografică, unde se practică aceleași uh, obiceiuri. De asemenea, uneori primim fotografii gratuite din partea fotografiilor de club, însă Uneori, uh, uh, jurnaliștii care au încercat uh, să protesteze au fost refuzați tocmai de fotografii cluburilor. La Amsterdam, clubul de fotbal local este un club care, preferențiază, care oferă predilecție canalului Ajax uh, TV și uh, restul canalelor de media pur și simplu n-au acces la evenimentele sportive. Firește, uh, conținutul Ajax TV nu este neapărat unul neutru. Mass media n-a, n-a dorit să transmită mai departe aceste opinii, prima urmare trebuie să aștepte chiar și câte o săptămână pentru a obține propriul punct de vedere. În Germania, uh, parte dintre conferințele uh, de presă ale Bayern München sunt numite discuții de presă și clubul poate hotărâ cine invită, uh, pe cine invită la aceste discuții și totul se face în baza invitațiilor doar. Evident, jurnaliștii critici nu au acces nici măcar la meciuri, Uh, și peste tot în Europa, asociația de presă uh, încearcă să intervine și neori rezolvă problema, însă este o problemă larg răspândită în toate statele Uniunii Europene și chiar și în afara Uniunii Europene. Noi, Asociația de Presă Europeană, însă ne-am gândit că e important să aducem în atenția Parlamentului acest subiect, pentru că chiar credem că o abordare uh, comună la nivel european ar putea susține mass media sportivă peste tot în aceste statele Uniunii Europene. Mulțumesc! Comisia este aici, văd că sunt doi reprezentați, dar doar domnul Marc va putea lua cuvântul. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă voi referi doar la noua petiție, întrucât uh, răspunsul anterior pentru, uh, poziție, pentru petiția 745 pe 2013 a fost redactat deja de ceva vreme. Noua petiție, 371 pe 2017, oferă informații suplimentare uh, legate de petiția anterioară, însă acoperă până la urmă același subiect. În acest caz, vorbim de două încălcări ale dreptului mass media de a avea acces la evenimentele sportive. Iar uh, Comisia își păstrează poziția uh, pe care o regăsiți uh, în răspunsul scris această petiție și la cea anterioară, și anume că Comisia nu pot interveni aici pentru că nu se reglementează la nivel european accesul la aceste evenimente sportive, nu există teme juridic pentru a reglementa aceste drepturi de acces. Dacă ne gândim puțin uh, la directiva cu privire la difuzarea de servicii uh, mass media și audiovizuale, Există posibilitatea ca statele uh, membre să redacteze o listă cu evenimentele sportive majore. Se acoperă doar modul în care sunt difuzate astfel de evenimente prin această lege, nu și modul în care se reglementează accesul jurnalistic aici la aceste evenimente. În concluzie, Comisia își păstrează poziția, prin urmare, încă o dată spune că nu are autoritate să investigheze mai mult aceste presupuse acuzații care, la care se face trimitere prin aceste două petiții. Mulțumesc! Mulțumim! Colegii au uh, cuvântul. Domnul Marias, bine că v-ați întors! Mă gândesc că această petiție este de importanță deosebită, dar uh, nu sunt de acord uh, cu anumite aspecte uh, afirmate de comisie aici. Aș vrea să repet ceea ce spuneam atunci când am organizat o discuție în legătură cu acest subiect în contextul petiției 745 adresată în 2013 de Ioanis Daras. În cazul fotbalului sau altor uh, sporturi, uh, de fapt, în aceste vremuri, dacă ne uităm puțin la tendințe, putem înțelege că um, devin niște aspecte uh, economice. Deci, în fotbal sau alte sporturi de nivel profesionist, există aceleași reguli care se aplică din cauza unor motive comerciale. Deci uh, va trebui să vedem dacă anumite drepturi comerciale sunt sau nu încălcate în acest uh, caz. Chiar și în cazul acestor jurnaliști uh, care oferă servicii, trebuie să fim atenți. Aceste servicii sunt oferite în cadrul Uniunii Europene și a legislației europene. Apoi, un al doilea aspect neanalizat de Comisie în răspunsul său este că există o uh, procedură uh, prin care uh, concurența a fost distorsionată. UEFA, precum și echipele și FIFA, prin regulile pe care le-au uh, impus, practic uh, au format un cartel. Iar acest cartel uh, stabilește condițiile care, prin natura lor, încalcă regulile concurențiale. Ori asta înseamnă că federațiile sportive, FIFA, UEFA și uh, alte astfel de grupări uh, pot uh, să intre sub incidența atribuțiilor comisiei cu privire la controlul care trebuie exercitat. Există o decizie a Curții Europene de Justiție în cazul COHA în care anumite activități sportive țineau de o natură comercială, prin urmare aceste activități puteau fi controlate și cazul Bosman este cel care a oferit comisiei posibilitatea de a interveni. Apoi, în al treilea rând, sunt uh, uh Uh, surprins că activitatea domnului Bennermans nu a fost uh, analizată. Dânsul a fost membru al comisiei și se pare că uh, prin acțiune sale a încercat să controleze FIFA, UEFA și alte organizații similare. Acum câteva zile chiar comisia ne-a spus că controlează și intervine în ceea ce privește acele companii care distribuie bunuri sportive sau uh, difuzează evenimente sportive. Îndepărtându-ne puțin de la logica dumneavoastră și văzând că vedem că avem de-a face până la urmă cu un bun comercial, că vorbim despre o echipă de fotbal sau de basket sau uh, de o altă uh, echipă care practică un sport uh, pentru un scop comercial, putem vedea cum uh, sunt încălcate dispozițiile concurențiale și de asemenea și regulile de furnizare a serviciilor libere, pentru că până la urmă jurnaliștii au o anumită profesie, o vocație pe care și-o exercită, dar oferă și un uh, serviciu economic. Iar dacă uh, sunt niște condiții economice care se impun, iar aceste persoane nu pot să-și exerciteze uh, drepturile de uh, profesioniști în domeniu, atunci se încalcă regulile care țin de uh, furnizarea de servicii uh, Uh, de uh, respectarea drepturilor uh, concurențiale. Deci este un aspect care trebuie ținut minte de către Comisie. De asemenea, mai există și dreptul la informare al cetățenilor. Ori firește, toate aceste dispoziții apar în tratatele Uniunii Europene. Poate ar trebui însă să ne gândim uh, uh, la difuzarea de informații către uh, cetățeni și la fluxul liber de informații către aceștia în sensul mai larg al termenului. Revenind la aspectele comerciale, e bine, telespectatorii sunt cei care primesc astfel de servicii, beneficiază de pe urma lor, uh, ori aceste informații care ajung la televizor și la um, uh, telespectatori presupune că trebuie să existe și o componentă de divertisment. N-ar trebui să existe niște uh, reguli stricte, oare de guvernare uh, a conținutului acestuia. Deci să lăsăm uh, să funcționeze doar anumite canale pentru anumite evenimente sportive, difuzând doar informațiile pe care echipele sportive și le doresc a fi difuzate? pentru că asta ar încălca uh, libera concurență. Deci, doamnă președinte, cred că ar trebui să păstrăm această petiție deschisă și ar trebui să vedem în ce condiții am putea să mai uh, întreprindem și alte măsuri, pentru că în foarte scurt timp UEFA și FIFA, care este un fel de stat în stat aproape, Uh, vor uh, impune condiții economice în baza cărora jumătate din populație pur și simplu nu va avea acces la drepturile de a viziona uh, această formă de divertisment, iar jurnaliștii nu vor mai avea niciun fel de informații obiective la care să aibă acces. Virginie. Mulțumesc, doamnă președinte. E ceva obișnuit în cadrul Comisiei pentru Petiții să primim același răspuns din partea Comisiei, uh, care nu poate să facă nimic, uh, care nu este vizată, care spune că subiectul nu vizează Uniunea Europeană. E un pic obositor, um, mai ales pentru că, din perspectiva oportunităților, până la urmă vorbim despre uh, o componentă mare a PIB-ului european cu privire la evenimentele sportive. De altfel, uh, ne aflăm în situația descrisă, unde avem de face cu niște elemente de încălcare flagrantă a principiilor dreptului uh, european. Domnul col- nos- uh, colegul nostru, domnul Marias, a făcut trimitere la toate acestea. Deci, un organizator de evenimente sportive poate să contracteze un difuzor pentru aceste evenimente, însă, în general, ar trebui să existe niște principii care să ne ajute să evităm monopolurile sau abuzul de poziție dominantă. Ori, în acest caz, vorbim despre niște distribuitori uh, care pun condiții pentru a avea acces chiar și la mijloacele cele mai elementare uh, de informare pentru diverse agenții uh, de media. Deci nu li se asigură nici măcar elementele de bază ale informării. Deci se încarcă probabil principiul concurenței sau dreptului uh, um, uh, la difuzare, care duce până la urmă la extorcarea de sume uriașe din partea jurnaliștilor pentru a putea acoperi anumite evenimente. Ori asta clar uh, pune probleme din perspectiva dreptului concurențial. De asemenea, cetățenii s-ar putea să ne adreseze întrebări cu privire la dreptul de informare, pentru că un eveniment sportiv, firește, e ceva um, uh, urmărit, presupune o competiție, un rezultat pe care uh, cetățenii își doresc să-l afle, dar de asemenea presupune și mize uh, financiare sau sociale. Deci cetățenii sunt vizați în ansamblul uh, lor. Până la urmă depășim pura dimensiune sportivă sau uh, economică. Se exprimă anumite uh, poziții, uneori uh, sportul este folosit ca instrument uh, în diplomație sau instrument uh, politic. Deci uh, avem dreptul să fim corect informați în legătură cu aceste evenimente sportive. Deci ceea ce nu putem accepta ca și cetățeni este ca informarea legată de un astfel de uh, eveniment uh, să fie deturnată pentru anumite scopuri care nu țin neapărat doar de comunicare. Cum putem să fim corect informați dacă mâine pe un stadion să spunem uh, imaginile uh, care apar pentru informare sunt difuzate doar de un anume uh, distribuitor care nu dorește decât uh, să ofere o bună imagine a evenimentului și nu dorește decât să-și sporească audiența. Deci, uh, Uneori uh, sunt uh, uh, suporteri care fac acțiuni la limita legii, știm ce se poate întâmpla, prin urmare e important să existe jurnaliști care pot să asigure o bună acoperire acestui eveniment și o vizibilitate totală a tot ceea ce se petrece la fața locului. Sunt chestiuni nu doar sportive, ci și politice aici. Prin urmare, există o responsabilitate pentru dreptul la informare. Prin urmare, am solicitat Comisiei să se poziționeze mai clar vis-a-vis -vis de acest subiect. De altfel, vorbim despre anumite practici care se dezvoltă și care devin din ce în ce mai uh, frecvente, uh, cu exigențe din ce în ce mai puțin uh, constrângătoare. Deci, uh, după părerea mea, chiar mă alătur colegului uh, Marias că ar trebui să lăsăm această petiție uh, deschisă și să întreprindem niște acțiuni mai concrete, să vorbim fie de infracțiuni sau de o modificare a dreptului. Și pentru asta, pentru a găsi condiții echitabile de acces la evenimente sportive și asta pentru o bună informare a cetățenilor, un aspect esențial. Mulțumim. Empathetic. Da, empatizez și eu în principiu, dar iată E și avizul de la cult. Și vă mai spun un lucru de la cult, că nu există o încălcare a dreptului de proprietate intelectuală potrivit avizului la dreptul de informare. Per total, Comisia de Cultură conchide că petiția că nu se constată o încălcare, mai ales la, cu privire la capitolul ce ține de directiva pentru servicii Uh, media audiovizuale și sublinează în fața petiționarului un element important, că petiționarul ar trebui să aibă în vedere să se adreseze unei instanțe naționale, fiindcă, iată, e o chestiune ce ține de competența națională și că ar trebui să fie posibilă o asemenea cale de atac. Iată ce sugerează avizul pe care noi l-am cerut de la cult. Și iată ce, cum vor ei să pună problema. Colegii au sugerat să lăsăm petiția deschisă. N-am cum să procedez, deci altfel. Și așa vom face. Domnule Nat, doriți să interveniți pentru un ultim, un ultim aviz, acum după ce dezbaterea a fost uh, făcută? Da, uh, cu privire la concluziile celor de la cult. E foarte ușor să faci trimitere la instanțe naționale și adesea se încearcă la nivel de asociații să rezolve problema în plan național, dar apar probleme comune la nivel transeuropean. Sportul nu este doar o chestiune națională. Multe evenimente sportive implică echipe din diferite țări. Sunt evenimente internaționale, sunt exploatate internațional s-a făcut trimitere la cazurile UEFA și FIFA, audiența TV. Nu este doar în Europa, este pretutindeni în lume. Eu am subliniat doar câteva exemple care se petrec în Uniunea Europeană, dar pot apărea multe altele relevante, inclusiv în Africa, unde radiourile au fost excluse. Uh, și doar prin radio se pot urmări aceste evenimente, însă iată cei care dețin, uh, uh, licita- cei care dețin autorizațiile și sunt din Qatar, spre exemplu, au decis să nu mai difuzeze nimic la radio. Este o problemă comună și ar fi de mare ajutor pentru jurnaliști să existe un standard comun european. Mulțumim foarte mult. Vom proceda, deci, astfel. Vom um, lăsa petiția deschisă. Domnule Marias, foarte, foarte pe scurt, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. la comisia noastră există o dinamică proprie. Noi putem trage concluzii și haideți să lăsăm petiția deschisă. Însă, în plus față de toate acestea, ar trebui să avem în vedere aspectul comercial sau financiar, uh, ce se întâmplă cu accesul la serviciile sportive pentru ca jurnaliștii să își poată exercita profesia, care este o activitate comercială. Și combinăm asta cu faptul că evenimentele sportive la ora actuală sunt adesea paneuropene. Sunt guvernate de decizii ce vin de la federație, federații paneuropene, cum ar fi, de exemplu, UEFA sau în plan european sau FIFA în plan mondial. Vrem să trans, a trebuit să transmitem petiția la ITRE. La ITRE, deci, ca să vedem dacă sunt cazuri de încălcare a drepturilor, a dreptului uh, de concurență, a dreptului de a exercita activități comerciale de către jurnaliști, plus exercitarea profesiei ca uh, furnizor de servicii. Deci, să analizăm acest aspect și să îl combinăm cu ideea că Comisia a făcut controle la fața locului, la televiziuni, la companii de radiodifuziune, la mm, distribuire de evenimente și materiale uh, și produse sportive, să vedem dacă există o încălcare a normelor de concurență. Și deci să urmărim, să fie un follow-up al acestor evenimente, să lăsăm petiția deschisă și să o transmitem mai departe, inclusiv la ITRE. Mulțumesc! Mulțumesc! Deci sugerați să transmitem și la ITRE da, și eu cred că ar trebui să o transmitem și la ECON, care este comisia competentă pentru competiție. A, eu credeam că e ITRE. A, dacă e ECON, cu atât mai bine, să fie ECON. ECON este. Elementul de concurență există și este important să îl avem în vedere. E important ca cei de la ECON să facă o examinare. Așa procedăm, apoi facem o revizuire și vedem dacă mai sunt și alte căi uh, de acțiune. Mulțumesc, mulțumim foarte mult și mulțumim pentru faptul că ați venit încă o dată la noi și îmi pare foarte rău că nu există alte moduri concrete prin care să vă putem ajuta, dar iată totuși un pas înainte. Mulțumesc foarte mult. Trecem mai departe la următoarea petiție. Este petiția 811 cu 844 de semnături în ceea ce este proiectul pentru construirea a două bazine de deversare pe râul, pentru râul Seveso. Petiționarul este în sală, domnul Giovanni Cortese. Un călduros bun venit uh, la comisia noastră, să sperăm că Bruxelles nu va arată doar latura sa urâtă cu vremea proastă, vreme care este mult mai bună în Italia. Noi însă vă urăm, iată, un, un călduros bun venit. Aveți cuvântul 5 minute. Buongiorno a, a tutti e grazie per la cortese attenzione. La petizione 800... Bună ziua tuturor! Mulțumesc foarte mult că m-ați primit în această dimineață Petiția 811 din 2017 se referă la două bazine de deversare pentru râul Seveso. ce hectare dintr-un parc național vor fi distruse. Este imposibil de interpretat uh, pentru că filmulețul are un sunet mult prea mare. We don't, we do not get the translation, so I don't know really what we do at this moment. Let's just take a little. Now it's all. Now it's okay. You can proceed. Thank you. Go ahead. S-a oprit sunetul, puteți continua. Le luri de acque del Seveso con quelle di Falda che a quota Deci e vorba despre râul Seveso. Și e vorba de faptul că e poluată pânza freatică din regiune, ceea ce este un risc pentru populație. Noi nu suntem chiar la râu, suntem la câțiva kilometri de gura de vărsare, ce poate face municipalitatea în ceea ce privește situația de pe râul Seveso. Uitați-vă puțin la imagini. Ele sunt uh, mai relevante decât o mie de cuvinte. Vedem cum Uniunea Europeană a oferit fonduri pentru a planta copaci. Copaci însă deja au fost înlăturați. Sunt proceduri de încălcare a obligațiilor care au fost deja lansate și cerem distinsei dumneavoastră comisii să ia acțiuni pentru a evita aceste daune aduse mediului și cetățenilor. trebuie respectată legislația în vigoare. Eu sunt doctorul Burghi, medic generalist, deja cu experiență de 35 de ani. Mă interesează foarte tare tumorile multiple maligne. Iată, deci, cât de poluat este apa în zona aceasta conține elemente toxice extrem de periculoase, etilen uh, tetraclorurat, uh, uh, PHS-uri, toate substanțe cancerigene. Și, în plus, au fost deversate în râul Seveso multe substanțe periculoase în mod ilegal. Aceste bazine de deversare contaminează pânza freatică din regiune. Și sunt molecule dispersate care ajung în atmosferă și poluează aerul. Este o rețetă pentru un dezastru din cauza că nu se respectă legislația. Sunt legi care interzic uh, contaminarea pânzei freatice cu elemente toxice. Dar iată că normele nu sunt respectate. În curând, bolile degenerative vor uh, lua amploare și dacă se întâmplă asta, va fi vina noastră a tuturor. Vă mulțumesc pentru atenție. Acum vorbesc eu, sunt Marina Coretesi, sunt biologist după cum spunea și doctorul Borghi, Uniunea Europeană a interzis aceste substanțe cu caracter perturbator endocrin. Abolirea vine, ă, datează din 2004. Au apărut ă, cazuri de leucemie, de limfom, din cauza acestor substanțe diclorura de metilen este extrem de periculoasă. Este o substanță catalogată ca fiind cu un risc deosebit de ridicat. Ea nu ar trebui să vină în contact cu sistemul de canalizare. În plus, sunt și alte substanțe care au putut fi identificate în pânza freatică, ele au caracter perturbator endocrin, generează inflamații și boli. Glifozat, DCE, DCM, toate substanțe extrem de periculoase pentru sănătatea umană. Mulțumim uh, foarte mult pentru prezentări și mulțumim pentru respectarea cu strictețe a timpului alocat. Doamna Magda Bereta, Primarul de la Senago este alături de noi. Aveți cuvântul două minute, vă rog. Illustrissima Commissione, sono Magda Beretta in qualità di sindaco pro tempore. Stimați eurodeputați, susțin inițiativa lansată de Giovanni Cortese împotriva bazinelor de deversare pentru râul Seveso. Lupta aceasta este susținută la nivel transpartinic în zona noastră, Senego. De-a lungul anilor, eu și predecesorul meu am fost rugați să exprimăm îngrijorarea cetățenilor în toate forurile posibile față de aceste bazine de defersare, din uh, motivele enunțate anterior. Noi uh, suntem într-o zonă rezidențială, o poziție excelentă, într-o zonă verde, dintr-un parc național. Și iată că în loc să protejăm peisajul, s-a decis să fie construite aceste două bazine de deversare cu un efect devastator. S-a construit pe 17 hectare din Parcul Național Groana E vorba de o suprafață cât 20 de stadioane de fotbal. Ceea ce este absolut incomprehensibil, fiindcă noi suntem oricum departe de râu în sine. Municipalitatea locală, Consiliul Local trebuie să plătească acum un preț mult prea scump pentru aceste acțiuni. În ultimii ani, capacitatea căilor de deversare din nord-est a sporit. Noi am încercat să remediem situația. Din păcate, consiliile locale învecinate au făcut în așa fel încât să distrugă și mai mult caracteristicile naturale ale regiunii. S-a construit foarte mult pe anumite suprafețe, ceea ce este extrem de dăunător pentru mediu, dar și pentru sănătatea umană. Este ca și cum ai încerca să tratezi cancerul implantând și mai multe celule canceroase, ceea ce este un paradox. Calitatea apei pe râul, în râul Seveso este o altă problemă. Uniunea Europeană adesea a subliniat faptul că este cel de-al treilea cel mai poluat râu din Uniunea Europeană, ceea ce nu poate să lase comisia aceasta indiferentă. Am spus că există un risc major pentru sănătatea publică. Apa râului stagnează. Acest lucru este cu efect nociv asupra sănătății oamenilor, fiindcă ei inhalează un aer împuțit. Și apoi există și contaminarea pânzei freatice, după cum s-a mai spus. Absolut șocant că acest proiect e încă în derulare. Nu se ține cont deloc de normele în vigoare, de costurile sociale ar fi mult mai corect să, încerce, să încercăm, mă scuzați, să îmbunătățim situația de pe râu. Consiliul meu local recomandă foarte mult să uh, țineți cont de această petiție, să o lăsați deschisă. Mulțumesc pentru atenție. Thank you, Madam uh, Chair. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Așa cum am spus anterior, Comisia nu va comenta astăzi cu privire la prezentarea petiționarului, însă am dorit să mulțumim acestuia pentru această prezentare foarte clară despre riscul potențial pe care îl prezintă uh, acest proiect pentru sănătatea umană și pentru mediu. Vom examina aceste documente cu atenție, le vom um, evalua și o să ajungem la o concluzie în timp util. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim foarte mult. Știam că nu o să puteți să ne dați informații suplimentare. Știam că e puțin cam devreme, dar uh, decizia politică luată de coordonator a fost aceea de a introduce acest punct pe ordinea de zi, poate să vă inspire și pentru, pe dumneavoastră în modul cum veți proceda în continuare cu acest subiect. Eleonora, prima. Mulțumesc, doamnă președinte. Intervin ca să subliniez faptul că această petiție vizează un uh, proiect pe care îl cunoaștem deja la comisia noastră, am mai vorbit despre el în ultimele luni. Din analizele pe care le-am uh, uh, făcut, trag, tragem concluzia asemănătoare cu ce ni se prezintă astăzi. Reamintez faptul că în um, Italia terenurile sunt ocupate într-un ritm um, foarte accelerat. La fiecare secundă 3 metri pătrați de teren se betonează, mai ales în nordul Italiei, în, în nordul orașului Milan, unde 75% din suprafața zonei este betonată. În același timp am uh, contaminat fluviul, am construit aceste Uh, bazine care au um, afectat cursul său natural, iar toate aceste măsuri nu pot avea decât, măsuri, uh, decât efecte negative asupra întregului teritoriu. De aceea, noi am tot um, um, examinat situația uh, hidrologică a regiunii care s-a degradat, iar Um, singura propunere pe care ne-o face clasa politică prin deciziile luate la nivel uh, regional, administrativ, e bine, singura lor soluție uh, a fost un proiect de bazine, dar uh, de fapt sunt mai multe, cinci bazine de acest fel sunt planificate. Este o planificare pe termen lung prin acesta s-ar um, rezolva lucrurile, dar de fapt acest lucru n-ar reprezenta o viziune pe termen lung pentru că n-ar um, uh, implica o abordare holistică, holistică de care ar fi nevoie. Și mulțumesc petiționarilor că au uh, participat, că au exprimat motivele care stau la baza um, petiției lor. Nu sunt doar de ordin tehnic, este totuși de necrezut că un astfel de proiect uh, poate să implice faptul că pânzele freatice um, ar putea să um, fie sub nivelurile um, prevăzute, pentru că e vorba totuși de apă care ajunge la toți cetățenii. e clar că uh, se va ajunge la o poluare a solului, a um, apelor din zonă și să nu uităm uh, deversările de deșeuri uh, care s-au observat deja s-au tot deversat tot felul de substanțe în râu și um, terenurile, de altfel pământul, solul este de foarte proastă calitate, uh, iar prețul terenurilor a scăzut, e destul de greu să se continue mm, lucrările, ceea ce cred eu că de fapt e un lucru bun pentru că încetinește un pic um, proiectul. V-am spus că e unul care nu rezolvă deloc uh, uh, problema, e un fel de întoarcere în trecut în loc să ne orientăm către viitor nu se fac lucrările care ar putea să soluționeze lucrurile în mici lucrări. S-au găsit soluții inovatoare în alte state care s-au dovedit a fi foarte eficiente. Noi, uh, cei de la 5 uh, stele, am uh, solicitat mereu să se sprijine acest Uh, această petiție, dar uh, nu s-a putut face o examinare mai amplă. Proiectul însă nu este nou, l-am mai discutat în comisia noastră și noi, Mișcarea 5 Stele, ne-am exprimat întotdeauna împotriva proiectului acesta de construcții și la nivel uh, municipal și regional și național, dar acum am ajuns la Parlamentul European Solicit așadar ca această petiție să fie, să rămână deschisă, să scriem uh, autorităților locale și municipale, de exemplu primăriei din Milano, pentru că aceasta este cea care promovează proiectul, a și finanțat o parte din lucrări. Și, bineînțeles, aș dori să adaug și uh, um, ceva la, ce, la cele spuse uh, de doamna primar. Um, uh, eu cred că totuși că este periculos să dăm uh, cuvântul uh, autorităților locale. Bineînțeles că sunt încântată de sprijinul pe care l-a uh, manifestat uh, față de petiția noastră și văd că luptă împotriva proiectului acesta, dar cred că e periculos pentru că se, se stabilește un um, Uh, precedent și mă tem că în felul acesta petițiile vor fi conotate politic, dar până la urmă um, clasa politică are alte instrumente ca să-și facă ascultată vocea. Deci aș dori să nu se creeze un precedent, dar bineînțeles că este necesar să lăsăm uh, autoritățile locale să se exprime, dacă este cazul, dar consider că n-ar trebui să îi dăm la o parte pe cetățeni ca să ascultăm primarii. Am mai auzit um, uh, primari vorbind în comisia noastră, bineînțeles, dar ei erau inițiatori ai petițiilor respective. Deci n-aș dori ca acest lucru să nu se respecte. Eleonora, Uh, ce aș dori eu să faci, să te mai gândești de ori înainte să-ți uh, promovezi uh, partidul în comisie, că dacă facem asta, am putea cu toții să facem la fel, fiecare grup un partener. Noi suntem aici să ascultăm uh, cetățenii, uh, nu să ne promovăm agenda. Vă rog să, te rog să nu creezi un uh, exemplu uh, lăudându-ți partidul, cum ai făcut Adinaur. Haideți să fim noi excepția. Uh, cât despre criticile tale referitoare la invitarea autorităților locale. Mereu facem asta. Dacă doresc să vină, mereu au, le dăm posibilitatea. Niciodată nu acceptăm companii să vină, însă acceptăm um, autoritățile locale și regionale și reprezentanțele permanente, indiferent de afilierea lor politică. Acestea sunt invitate mereu, li se dă cuvântul într-un um, forum democratic cum este acesta. Acestea fiind spuse, o să dau cuvântul lui Peter Iar. Mă scuzați, doamnă președinte, vreau să indic foarte clar că, da, bineînțeles, e mai mult decât binevenită uh, prezența autorităților locale. Am mai avut asta și în trecut, însă era vorba de o invitație de către coordonatori sau pentru că primarul respectiv era petiționarul. Dar în cazul acesta situația e ușor diferită și trebuie să ținem cont de această situație ca să nu se creeze un precedent. Și bineînțeles că eu nu o să tratez această pretenție um, petiție să spun că e meritul partidului meu doar, că suntem cu toții aici împreună să ascultăm petiționarii. Doamna președinte, cred că la noi în comisie ar trebui să nu, dăm, să nu ne spunem pe nume, numele partidului, să spunem doar uh, conținutul și numele petiției și ce să facem. Acesta este scopul comisiei noastre. Peter, ai cuvântul. Ja, vielen Dank und uh, ich bin auch froh, dass wir die Petition Mulțumesc, mă bucur foarte tare că avem pe ordinea de zi această petiție, deoarece, iată, e importantă ca detaliu uh, și e importantă și pentru că arată o problemă structurală deci uh, e bine că e pe ordinea de zi, chiar dacă încă nu avem un răspuns de la comisie. Care este problema cu care ne confruntăm mereu și mereu? E o problemă de mediu. Și primul pas uh, este următorul. Se plâng petiționarii. Și apoi, uh, primul răspuns al comisiei este că avem încredere că statele membre transpun actele normative europene, deocamdată nu există un motiv să intervenim. Cam așa se întâmplă. Și apoi apare pasul 2 Mi-aș dori însă ca în cazul acestor proiecte de mediu sau proiecte care influențează mediul să avem o comunicare timpurie între Comisie, statul membru și autoritățile regionale. Și ar putea fi un exemplu bun faptul că discutăm astăzi despre acest subiect. Comisia e aici, a dat ascultare petiționarilor și acum pot solicita autorităților să își asume o poziție, păstrând un contact intens cu acestea dar uh, nu la spartul târgului, ci cât încă lucrurile sunt în mișcare. Ne așteptăm acum din partea Comisiei să țină cont de criticile și obiecțiile petiționarilor, să le verifice exhaustiv în interesul unui dialog fructuos. Iată, doamnă președinte, contribuția mea. Iar săptămâna viitoare, când vom uh, avea o discuție cu domnul Timmermans, voi exprima o critică față de proiectele care influențează mediul. Aici, în cazul acestora, trebuie să existe o comunicare mult mai bună între noi, Comisia PETI, Comisia și statul membru. Pentru că adesea, până, uh, când ajungem să fim o implicație prea târziu, e bine că ne-am implicat acum, când lucrurile nu sunt tranșate, putem discuta și corecta. Deci mulțumesc petiționarilor, vom păstra petiția deschisă și plec de la premisa că Comisia va fi mereu exhaustivă, dar de data aceasta exhaustivă de două ori. Așa că aștept cu mare interes pașii următori. Mulțumim, domnul Cozolino. Sì. <clears throat> Mi pare che gli argomenti sono abbastanza convincenti e tali. Mie... Mie mi se pare că dosarul acesta este convingător și cred că trebuie să păstrăm deschisă petiția. Ce mă întreb eu este faptul că în uh, ultimele câteva zile, din câte am înțeles eu, cred că se poate confirma, procedura a fost blocată pentru că um, societatea care a câștigat um, licitația n-a început lucrările. Deci lucrările n-au început. Există un blocaj, așa cum ni s-a spus. Eu aș dori să ieșim din cadrul formal. Propun uh, președintei, uh, pentru că văd că există consens, să redactăm o scrisoare către comisie să accelereze procesul de decizie și să vină cu un aviz cu privire la aceste lucrări. Dar um, cred că ar fi de asemenea util ca noi, Comisia de Petiții, să discutăm cu autoritățile italiene, pentru că dacă am înțeles, și regiunea Lombardia și municipalitatea Milano sunt vizate, așa că vă propun așadar să redactăm o comisie, o scrisoare în care să propunem suspendarea lucrărilor, având în vedere faptul că compania a renunțat, nu a demarat lucrările. Aș dori să se ceară în mod oficial o sistare a lucrărilor, așteptându-se o tranșare pe fond din partea comisiei, pentru că altfel um, riscăm să avem de exemplu, petiții, sugestii, uh, să emitem un aviz cu privire la acestea, dar lucrările să fie într-o fază atât de avansată că n-ar mai avea niciun efect de mersurile noastre. Așa că propun asta către președinte, cred că putem să vorbim pe același glas. Așadar, o scrisoare pentru comisie și uh, pentru autoritățile municipale și regionale din Italia, care sunt vizate, să confirmăm și, la, și faptul că compania respectivă n-a demarat lucrările și să se ocupe comisia să-și să examineze lucrurile cât timp e nevoie. Mie mi se pare că în felul acesta am avea și legitimitate, pentru că altfel n-am face decât să reflectăm uh, problemele cu care se confruntă cetățenii fără să intervenim. Așadar, în acest sens, aș dori să susțin petiționarii pentru că cred că e destul de evident că toată lumea este de acord. Este o mică municipalitate care a făcut în ultimii ani o muncă uh, că au făcut uh, o serie de investiții în parcul acesta. Cred că este o rană care nu se va vindeca niciodată. Mulțumesc foarte mult. Vali. Intervin um, pentru că, bineînțeles, am un interes uh, deosebit să mă exprim cu privire la acest subiect, pentru că sunt din Milano iar uh, opiniile care au fost prezentate, mai ales de specialiști, uh, nu fac decât să ne confirme ceea ce credeam. Cred că trebuie văzut uh, cum stau lucrurile cu calitatea apei și a solului și să ne asigurăm că nu există riscuri pentru cetățenii din orașul meu pentru că deja avem foarte mult uh, de suferit în aceste capitole. Așa că trebuie să evităm ca atunci uh, sunt, să, să nu avem, uh, de exemplu, ieșirea din matca fluviului când sunt furtuni. Per la salute de cittadini, în cuanto potrebbe contamina. Asta ar putea duce la probleme și mai grave pentru sănătatea cetățenilor. Deci apa freatică ar putea fi și ea contaminată. Prin urmare, Trebuie să hotărâm asupra anumitor acțiuni care trebuie uh, întreprinse pentru ca problema să se reducă doar la uh, aceste bazine. Cred că există consens aici. Prin urmare, toate aceste aspecte tehnice trebuie luate în calcul. Mulțumesc, domnul Teric Cabras. Mulțumesc, doamnă președinte, voi fi foarte succint. E o problemă de mediu foarte importantă, dar din moment ce este vizată sănătatea publică și subiectul este crucial pentru noi, cred că petiția ar, fi trebui, ar trebui păstrată deschisă uh, pentru a putea să mai facem încercări pentru a ajunge la un bun acord, o bună soluționare a problemei. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult și cu asta uh, încheiem lista vorbitorilor. Mă bucur să dau din nou uh, cuvântul petiționarului dacă dorește să mai adauge ceva. Maxim două minute. Tot ce pot să fac este să vă mulțumesc uh, pentru curtoazie și pentru că ați ascultat ce am avut uh, de uh, spus pentru a putea să vă sensibilizez la această problemă. Noi am oferit 43% din teritoriu uh, pentru Grana Park. Dacă oferim 17 hectare pentru uh, acest nou proiect de dezvoltare, ce va mai rămâne? Există aici o problemă mare de contaminare a apei freatice, pentru că uh, apa din râul Seveso este uh, sub nivelul uh, apei freatice. Prin urmare, aceste ape se vor amesteca. Și având în vedere că în cadrul proiectului nu va exista uh, o barieră geologică de argilă, pericolul sporește. Încercăm să stabilim foarte clar Uh, tot ceea ce afirmăm noi în raport și sunt sigur că subiectul va putea beneficia de toată atenția cuvenită. Dorește vreo, vreunul dintre colegii mei să adauge ceva? Da, eu aș dori să adaug uh, un aspect spunând că o parte dintre mutațiile cromozomiale pot fi uh, transmise la generațiile viitoare. Uh, Uh, aceste uh, anormalități cromozomiale nu vor afecta doar această generație, ci și pe următoarea. Mă gândesc că e ceva total greșit aici. aici. Leucemia este legată de o parte dintre substanțele uh, vizate. Pacienții um, afectați de um, Uh, această afecțiune au o speranță de viață de doar 18 luni, ori asta are un mare impact pentru uh, regiune. Oricum, aș dori să vă mulțumesc foarte mult pentru ceea ce ați hotărât să faceți. Dacă aveți nevoie de informații sau date suplimentare, vă stăm la dispoziție. Mulțumesc. Mulțumim, cu asta încheiem uh, deocamdată această discuție. Pe motive să revenim la acest subiect odată ce vom avea un răspuns complet al Comisiei. Deocamdată, bineînțeles, uh, petiția va rămâne deschisă. Vom aștepta așadar uh, o uh, viitoare discuție. Până atunci vom transmite o scrisoare autorităților locale și regionale, un aspect solicitat de către colegi. Și Asta putem face în acest moment. Odată ce vom avea un răspuns complet din partea Comisiei, vom ști mai multe. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc dumneavoastră că ați călătorit până aici. Călătorie plăcută înapoi și clar păstrăm legătura. Următoarea petiție, petiția 857, uh, cu privire la educația bilingvă și imersiunea totală în limba catalană la școală pentru familiile care se mută în regiune. Uh, petiționarul aici este doamna Losada, Ana Losada, și sunt uh, gata să vă dau cuvântul pentru 5 minute. This is... No, ok. Ok, my mistake, my mistake. Uh, Am făcut o greșeală, spune doamna um, președinte. Am greșit uh, datorită modului în care mi-a fost prezentat acest dosar. Mai întâi discutăm petiția 857 uh, în numele acțiunii cetățenești Impulso Ciudadano privind panourile din unitățile comerciale din Catalonia, după care revin la dumneavoastră mai uh, târziu. Aceasta e ordinea de zi, lucrurile au fost amestecate puțin în documentele pe care le am în față. Aici uh, petiționarul este domnul Carlos Silva. Sunt, sunt gata să vă dau cuvântul. Okay. Um, well, good morning everybody. Well, I read my petition. Um, Bună dimineața tuturor. Spaniol este idioma oficial de Spania în spaniola este limba oficială a Spaniei și în Constituție trebuie recunoscut acest lucru și utilizarea de către toți spaniolii, iar în Catalonia se recunoaște uh, și um, spaniola. Gradul de cunoaștere a spaniolei este practic 100% în Catalonia, iar 36% uh, dintre populație vorbesc uh, catalană. Uh, guvernele secesionale care au um, guvernat uh, regiunea au folosit um, subiectul lingvistic armă ideologică și au încercat să facă o disproporție între cele două limbi pentru a promova um, catalana, deși este utilizată minoritar și au vrut să scoată spaniola din spațiu public. Această inginerie s-a extins la toate domeniile publice, în administrație, uh, mai ales în învățământ, mediile de comunicare publice, o politică lingvistică de excludere care, începând cu 98, a ajuns și în relațiile private, reglementând chestiuni legate de schimburi comerciale, de exemplu. Aceasta a fost politica uh, din 98 încoace și încă în vigoare deși și se spune că documentele, de exemplu, de ofertă de servicii pen, pentru consumatori uh, în întreprinderi trebuie să fie redactate cel puțin în catalană, iar uh, legea din 2010 uh, privind cotul de consum din Catalonia a stabilit uh, amănunte cu privire la faptul că um, consumatorii um, au dreptul să primească informațiile în contractele comerciale, precum și cele pentru consum sau um, utilizarea bunurilor și serviciilor în catenară. Um, iar consumatorii, um, până la urmă, Uh, acest lucru înseamnă o obligativitate a utilizării uh, doar a catalanei. Și, în plus, uh, protecția consumatorului înseamnă un regim um, de exclusiv care încalcă drepturile celor care vorbesc spaniolă, care nu vorbesc catalană. La începutul lui 2010, Avocatul poporului a depus o contestare împotriva acestei legi um, împreună cu o asociație pe care o reprezint, considerând că pentru consumatori și utilizatori este o discriminare. În 2017, codul de consum din Catalonia trebuie să fie interpretat în felul următor. Limba um, pe care o înțeleg uh, consumatorii uh, din Spania este spaniola. Iar pe partea de consum, concurența în, în Catalonia este reprezentată de comunitatea Auto, Autonomă, iar um, promovarea catalană uh, duce într-adevăr la um, nu poate să limiteze dreptul de informare al consumatorilor um, spanioli și ai um, utilizatorilor care au dreptul de a primi uh, informații spaniol, care este limba oficială a Uniunii Europene uh, garantarea um, promovării catalanei um, Uh, este totuși o prioritate a mm, guvernului regional care a implementat uh, o politică foarte rigidă care vrea să promoveze um, catalana um, în magazine și în uh, structuri comerciale. Acest lucru a dus chiar la um, sancțiuni că n-au avut broșuri sau indicații scrise în catalană și inspectorii pentru consum au devenit un fel de gardiene limbii catalane. În loc să ducă la politici de control uh, pentru consumatori um, care să fie și în uh, spaniolă, ca pe care o înțeleg toți și care limba oficială Uniunii Europene. Această politică de discriminare înseamnă că nu se garantează faptul că informațiile antreprenoriale și comerciale chiar ajung la consumatori și la utilizatori. Iar politica aceasta a fost eficientă, pentru că majoritatea um, instituțiilor um, din uh, din Tarragona, Leila și um, uh, în alte regiuni din Catalonia totul se face în uh, catalană, într-o proporție foarte mare. Datorită acestor uh, practici din discriminării, catalana, care este o limbă minoritară, a acaparat sta, spațiul public al informațiilor, al afișelor, transformând limba de stat spaniolă într-o limbă minoritară. Iar în, în drept, dreptul recunoscut uh, pentru consumator și pentru utilizator să fie informați nu se garantează din cauza deciziilor administrațiilor din, administrații din Catalonia care se folosesc uh, de uh, aceste diferențe lingvistice pentru chestiuni identitare. Um, în mod normal trebuie să se garanteze un nivel de protecție al consumatorului, iar practicile discriminatorii ale administrațiilor catalane, pe lângă faptul că încalcă articolul 21 al Cărții Drepturilor Fundamentale al Uniunii Europene, care recunoaște dreptul la nediscriminare pe motive de limbă și că încalcă diversitatea lingvistică, articolul 22, neagă această protecție tuturor consumatorilor. Pentru a garanta un nivel de ridicat de protecția consumatorului, este necesar ca aceștia să aibă acces la o limbă pe care o înțeleg înțeleg pentru a-și apăra interesele. În baza, temel, în baza articolului citat înainte și altora 114-162 din TFUE, solicităm Comisiei să evalueze politica lingvistică a Generalitat Catalunia pentru, a, pentru că nu garantează consumatorilor spanioli și în întreaga europeană dreptul de a fi informații spaniolă în limba pe care o înțeleg. De aceea propunem să se facă o vizită la faza locului și dacă se constată această încălcare să, se ia măsuri pentru a înceta această politică care aduce prejudicii consumatorilor Uniunii Europene. De asemenea, solicităm ca petiția să rămână deschisă până când se va găsi o soluționare a acestei situații de um, încălcare a drepturilor um, celor care vorbesc spaniolă din Catalonia. Muchas gracias. Damos la... Mulțumesc. Acum dăm cuvântul reprezentantei uh, Comisiei, Cristel Mercades Picheras. Mul Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumim petiționarului că a venit aici. Cum a spunea și petiționarul, respectarea limbilor și a diversității culturale reprezintă o constantă a Uniunii Europene, o valoare inclusă în articolul 3 din Tratatul Uniunii Europene. Însă, Orice discriminare în baza uh, limbii este ceva interzis în baza articolul 21 din uh, cartă. E clar că atunci când se pune în aplicare legislația europeană, toate principiile nediscriminării trebuie respectate. Însă, uh, Comisia Europeană nu are competențe generale directe pentru a aborda statele membre în ceea ce privește aceste chestiuni ca regulă generală. Poate face asta doar atunci când apare o problemă legată de dreptul comunitar. În baza articol 51 al cartei, dispozițiile acesteia se aplică statelor membre doar atunci când ele pun în aplicare legislația europeană. În ceea ce privește cazurile aduse în discuție de petiționar, chestiunile se leagă de regimul folosirii unor limbi naționale și regionale, care e un aspect ce ține de competențele exclusive ale statelor uh, membre. Doar ele pot uh, reglementa toate aceste situații în baza Constituției și în baza obligațiilor uh, internaționale. Statutul juridic legat de folosirea limbilor locale și regionale este și el respectat. Cum? Implementarea acestor dispoziții este un aspect uh, important și trebuie stabilit la nivel național. Statele membre pot să folosească toate instrumentele juridice disponibile pentru a se asigura că drepturile fundamentale, așa cum sunt oferite de Constituție și de dreptul internațional, sunt respectate. De aceea, Comisia conchide că nu poate da curs acestei petiții. Regimul care guvernează din nou utilizarea uh, drepturilor lingvistice ține de competențe naționale și asta nu de exclusiv. Mulțumesc, doamnă președinte. Vamos a dar la palabra. Bun, acum o să dăm cu cuvântul membrilor. Maite, în primul rând. Muchísimas gracias. Eh, quería... Mulțumesc foarte mult. În primul rând, vreau să le mulțumesc, uh, să mulțumesc petiționului pentru că ne-a explicat o situație de discriminare evidentă. Așa cum ne-a indicat și reprezentanta Comisiei, având în vedere că discriminarea este um, un fenomen ce trebuie evitat și că aici competența este exclusivă a statului membru, acum statul membru are obligația să vadă cum să evite acest tip de, de discriminare pe care l-ați prezentat uh, în mod atât de precis. Și un comentariu Personal, uh, eu uh, nu sunt deloc de acord cu acești controlori care nu își dau seama de ce rău fac sau poate chiar își dau și duc uh, la o discriminare și încalcă drepturile cetățenilor noștri. Este exact controlul a ceea ce dorim. Mulțumesc. Gracias, Maite. Damos la palabra ahora a Beatriz Becerra. Mulțumesc. Acum Beatriz Becerra. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să mulțumesc foarte mult uh, pentru intervenția comisiei care ne-a spus că aici este vorba de o situație de discriminare, de încălcare a uneia dintre principiile fundamentale ale Uniunii Europene, dar că pe de altă parte discriminarea aceasta, așa cum se spune în Carta Drepturilor Fundamentale, din punct de vedere al acțiunilor comisiei, uh, nu poate fi uh, tratată de comisie pentru că e vorba de subsidiaritate uh, unul cu care ne confruntăm uh, de foarte multe ori în această comisie. Uh, Carta drepturilor fundamentale, nu putem să considerăm că este uh, foarte eficient în sensul că articolul 51 um, este unul cu care ne confruntăm adesea. Însă vrem totuși să rugăm uh, Comisia să ia măsuri în acest sens. Petiționarul acesta solicită protejarea drepturilor consumatorilor. Bineînțeles că se pune problema discriminării pentru că nu există protecție, însă încălcarea acestei uh, posibilități pentru consumatorii uh, europeni, spanioli, dar și europeni care trăiesc în Spania, faptul că li se neagă uh, accesul la um, informare într-o limbă um, de înțeles, încalcă legislația europeană. Legislația privind dreptul consumatorilor se regrupează la articolul 38, după cum știți, și în plus practice discriminatorii sunt și ele acoperite. Noi tot uh, vehiculăm acest uh, principiu al pieței unice și ideea de cetățenie care este legată de partajarea unui teritoriu comun. Limbile în acest context reprezintă instrumente și uh, bineînțeles că există directive diferite în state diferite, însă ca să avem o piață unică și ca să reușim ca cetățenia să fie exercitată pe deplin, trebuie să protejăm drepturile consumatorilor. Și în acest sens cer Comisiei să implice și alte comisii din acest Parlament, juri și IMCO, pentru că cred că au ceva de spus în acest sens și această petiție să rămână deschisă pentru că, da, consider că uh, Totuși, Comisia, trebuie să, Comisia Europeană trebuie să evalueze politica lingvistică a Generalitat Catalunia pentru că nu garantează um, uh, consumatorilor um, din Catalonia dreptul la informații de înțeles în spaniolă. Și cred că acest lucru ar trebui să fie abordat de comisie care să abordeze generalizat Catalonia și să vadă cum pot să evalueze această politică lingvistică. Mulțumesc! Thank you very much and... Mulțumesc! Vă mulțumesc și pentru faptul că ați avut uh, răbdare uh, cu mine, a trebuit să ies un moment. Mulțumesc și uh, Rose pentru că a preș- prezidat ședința vreme. Teresa. Muchas gracias. Mulțumesc. Mă interesează în mod deosebit acest subiect pentru că cred că sunt singura catalană, cu limba maternă catalană și care nu sunt naționalistă și în plus mai sunt și împotriva acestor practici care uh, au fost desfășurate de atâția ani de generalitat și care vizează consumatorii în cazul de față. În Catalunia limba se folosește așa cum spuneau și înainte, ca instrument de consolidare națională uh, care um, încalcă drepturile consumatorilor. Eu um, fac parte dintr-o familie unde um, am văzut situații în acestea de, cum, de magazine, de afaceri care au avut de suferit de pe urma acestei politici. Avem într-adevăr acest articol 51 dar mai sunt și alte domenii unde nu sunt uh, respectate drepturile consumatorilor. Deci, eu cer ca această chestiune să fie uh, trimisă și celelalte comisii, juri, IMCOM, CULT. E foarte important să fie sesizate aceste comisii și trebuie să se soluționeze pentru că e vorba de o problemă gravă și noi trebuie să găsim în Parlament toate căile pentru a o soluționa. Mulțumesc. Thank you. Soledad. Mulțumesc, Soledad. Denta. Bueno. Mulțumesc, doamna președinte. Din capul locului vreau să vă spun că sunt tristă, pentru că trebuie să avem această dezbatere. Aici e vorba de petiții, fără microfon, vorbitor. Am de face acum partea aceasta um, și după aceea vom avea și uh, problema învățământului. La ambele s-a pronunțat Curtea Constituțională. Societatea catalană în acest moment nu mai trebuie reamintit, se află într-o situație foarte dificilă, foarte um, divizată. Nu cred că este momentul oportun să declanșăm această dezbatere. Aici e vorba mai degrabă de o înțelegere generală, nu de și mai multe conflicte. Spania este bogată din, punct din punct de vedere cultural și este foarte diversă, foarte diferită. Eu sunt din Andalusia și vă spun asta și cred că uh, în politică trebuie uh, să se regrupeze această uh, diversitate, să nu se facă un conflict cu cetățenii. Deci mai degrabă să găsim compatibilitate în, în această uh, diversitate și să nu mai uh, um, uh, stârnim și mai mult conflictele deja în curs în uh, în Catalonia. Avem uh, hotărâri în acest sens pronunțate uh, de Curtea Constituțională. Deputații din uh, Partidul Popular au depus o, o contestați în acest sens și mm, uh, Curtea Constituțională s-a pronunțat și a spus că nu e vorba de o limbă minoritară, e vorba de limbi oficiale. În plus, nu se poate impune nici una, nici cealaltă, mai ales în sectorul privat, că nu trebuie să existe niciun fel de obligație. În plus, în lege se regrupează acele domenii în care trebuie să se garanteze că informația trebuie să fie furnizată în ambele. Aceasta este legea și noi trebuie să o interpretăm cât se poate de bine, astfel încât cetățenii din Catalunia să poată să conviețuiască și să nu continue cu confruntări. Și aici mai e problema competenței, generalitate, care nu trebuie să facă niciun fel de impunere. Și în plus trebuie să se delimiteze foarte clar domeniul privat, domeniul uh, public uh, și e clar că nu trebuie să se impună sancțiuni în sectorul privat. Vreau să închei, știu că va rămâne deschisă această petiție, dar aș dori uh, să spun că deși Comisia a spus clar că nu are competență în acest sens, pentru că este vorba de o competență cu caracter național, aș dori totuși să fac apel la responsabilitate și la coerență, pentru că acum câteva luni am avut o dezbatere în uh, Comisia noastră pentru petiții, în contextul petițiilor care veneau din Catalonia și um, am ajuns la concluzia că um, n-a trebuit să mai uh, punem și noi um, paie pe foc. Iar acum, um, cred că această petiție nu este uh, Uh, binevenită, este inoportună. Sunt multe lucruri care pot fi cerute, dar aș dori să existe responsabilitate și coerență. Vedem ce se întâmplă în Catalonia și în Spania. E un subiect foarte sensibil și cred că această dezbatere, care nu se duce nicăieri, nu există competență, trebuie să se rezolve în Spania. Și uh, uh știu că PP-ul a făcut acest lucru, că Um, este mai mare și sper că nu se va îndrepta către uh, și mai multe conflicte, ci către soluții. Mulțumesc! Thank you very much, Soledad. Mulțumesc, Soledad. Mulțumesc mai ales pentru faptul că ai subliniat elementul coexistenței și reconcilierii, dacă se poate. Firește, trebuie subliniate și competențele naționale legate de uh, acest uh, subiect. Domnul Teric Abras. Mulțumesc, uh, domnul președinte. La comision... Eu n-am văzut că Comisia ar sprijini petiția. Mie mi s-a părut că a spus că nu-i competența sa. Dar putem să chemăm aici Comisia de câte ori vrem, dar ne va spune același lucru. Eu apreciez cele spuse de Soledad Cabezon Ruiz pentru că menționat un lucru foarte important. Și anume, bun, avem uh, poziții ideologice diferite, dar acest lucru nu ar trebui să se transforme într-o problemă ideologică, așa cum vor unele grupuri. Mai, de, mai degrabă e vorba de o problemă lingvistică, de cetățenie, de conviețuire și aș dori ca toți cei care n-au fost în Barcelona sau în alte orașe să vină să vadă că nu e nicio problemă. Întrebarea mea, a fost cineva sancționat pentru că a folosit spaniola? A fost cineva sancționat că a folosit spaniola? Nu. N-a fost nimeni. Să vorbim despre politici agresivă de excluderea spaniolei. Păi Dumnezeule mare, știți că nu există obligație să, să cunoști catalana în Catalonia și poți, de exemplu, să uh, apare în, în instanță fără să ai această obligație. Să vorbiți despre o politică poliționească rigidă, strictă, mi se pare totuși că se exagerează. Suntem chiar în uh, ficțiune aici, mi se pare că se creează temeri nefondate. Întrebarea mea, ce vreau să spun este că nu e o problemă lingvistică, pentru că legea spune, și asta a fost confirmat de curți de mai multe ori, că să fie cel puțin în catalană, ca să se apere catalana, dar asta nu înseamnă că ar trebui să fie doar în catalană. Dar cu toată simpatia pentru prietena mea, dar să spui că străinii care vin în Barcelona, în Barcelona sau în Catalonia trebuie să primească informațiile într-o limbă de înțeles care să fie spaniola, mi se pare totuși o mare gogomanie pentru că uh, ei nu înțeleg spaniola. Mi se pare foarte, foarte ciudat. Ce să zic, e așa un spectacol, e... N-are niciun sens. Legile apără situația din Catalonia. Lucrul acesta a fost confirmat de instanțe. Noi ce dorim este ca cetățenii să fie bilingvi și să nu fie probleme legate de utilizarea limbilor, nu e niciun fel de discriminare, nici politică agresivă, nimic din toate acestea. Se poate dovedi acest lucru fără probleme, așa că mi se pare foarte clar că această petiție trebuie să fie închisă, pentru că nu duce nicăieri. Putem să o păstrăm, dar că am vorbit despre asta, putem să vorbim despre asta secole, dar nu are niciun sens. Așa că nu vă duce nicăieri. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc. Văd că colegii solicită să intervină pentru a doua oară, dar nu vă voi da cuvântul, căci trebuie să trecem la următoarea petiție similară cu acestea. Însă, Rosa Solicită să intervină pentru prima dată. Eh, como saben, eu sunt de Mallorca, sunt bilingüe, hablo catalan, propio de Mallorca. Mulțumesc. Uh, eu pot să vă spun ce cred, uh, care este părerea mea personală. Este foarte important în comunitățile autonome, în uh, Catalonia, în țara Bașilor, în Galicia, în insulele Baleare, acolo unde avem mai multe limbi oficiale, ca autoritățile să le protejeze pe amândouă. Și, bun, uh, în cadrul, în um, cadrul Uh, Cataloniei uh, catalana și în cadrul balearelor catalana care se vorbește acolo, trebuie să aibă un caracter să fie uh, protejat și copiii să crească știind ambele limbi. Iar conviețuirea armonioasă între cele două limbi ne face să um, ajungem noi aici în situația aceasta de bilingvism, de integrare sau cordial și ne duce la respect. Noi suntem o comunitate turistică și cred că n-au avut niciun fel de problemă în um, conviețuirea cu cele două limbi. Mie ce nu-mi place este imersiunea lingvistică și aici sunt un pic, difer un pic de ce spunea Cabras. Adică autoritățile care promovează independentismul vor ca limba să fie un instrument pentru a avea o identitate. Bun, când limba ta o derivi, um, o aduci până în situația aceasta, îi faci o defavoare. Eu ador catalana, uh, limba mea, dar atunci când este folosită ca instrument de diviziune, atunci îi face, îi face rău chiar acesteia și uh, toată, tot aspectul de integrare se uh, rupe. Când spunem că tot trebuie să fie în catalană, se rupe echilibru și cordialitatea. Și cred că aici este vorba de competența generalitate a guvernului acesta, să nu fie vorba acolo de um, o diviziune. Uh, se, se știe că în Catalonia deja s-a, Catalonia s-a întâmplat asta, s-a divizat societatea în două. Trebuie cumva să se promoveze acest spirit despre care vă și Maite și Beatrice, să existe echilibru între cele două limbi, să nu fie suprapunere sau impunere au fost totuși uh, sancțiuni, au fost 24 de oameni de afaceri care s-au trezit cu uh, amenzi de milioane. Până la urmă, e nevoie de bun simț să simțim această armonie. Da, îmi dau seama, comisia ne spune că nu-i competența sa. Și uh, ne-a spus asta de mai multe ori. Și noi am cerut totuși misiuni Comisia ne spune un lucru, dar noi până la urmă facem uh, tot felul de lucruri și uh, ascultăm Comisia atunci când ne interesează și când nu, nu. E adevărat că este vorba de competența statelor membre, dar până la urmă, când un uh, uh guvern ia razna și impune tot felul de lucruri, e normal ca petiționarii să vină să apeleze la Europa ca să protejeze drepturile omului. Uh, da, trebuie să ne iubim și pământul și limba noastră maternă catalană, dar să avem și bun simț. Well, actually, at this... Mulțumesc. În acest moment Cred uh, că aș dori să dau înapoi cuvântul uh, petiționalului pentru o intervenție foarte scurtă, pentru a întreba dacă are ceva de adăugat ascultând reacțiile. Comentar că... Da, ce voiam să spun este faptul că Uh, um, de eurodeputata socialistă ne-a cerut tăcere. Mie mi se pare că trebuie să profităm de ocazie, să vorbim cu Parlamentul European și regret și afirmația domnului eurodeputat Eric Cabră, care a spus că e o problemă ideologică. Da, tocmai asta e. Exact asta e, singurul lucru care e ideologic. Este un proces de construire națională care se face așa sub paravanul apărării limbilor uh, minoritare. E foarte ușor de înțeles. De exemplu, Brux Bruxelles este regiune autonomă bilingvă cu o majoritate covârșitare de francofoni. Uh, toată uh, populația, de exemplu, ar fi obligată să vorbească um, Uh, flamandă ca să se apere flamanda. Așa se face în Catalonia. Se folosește un principiu cu care suntem de acord și guvernele naționaliste ce fac? Utilizează în mod pervers uh, beneficiile Uniunii Europene, le folosesc ca să creeze un proiect de inginerie socială care încalcă drepturile, aduc discriminare, încalcă drepturile fundamentale ale celor care vorbesc spaniolă. E un lucru intolerabil. Nu putem să tăcem și îmi pare rău să aud cele spuse spuse de eurodeputata socialistă. Vom cere Comisiei să ține cont de posibilitatea de a examina această situație și de situația um, care există în Catalonia. Ok, fine. Thank you very much for your... În regulă, mulțumesc pentru contribuții. O singură persoană a spus că ar trebui să închidem această petiție. Prin urmare, uh, chiar trebuie să aflu dacă asta este situația, dacă vă doriți să închidem această petiție. Nu? Nu. Unii da, alții nu. În regulă, păstrăm petiția deschisă încă o vreme, vedem ce se întâmplă, dacă putem găsi noi uh, uh, argumente, însă îmi imaginez cu greu care ar putea fi aceste argumente. Nu pot însă închide această petiție dacă colegii se opun. Mulțumesc foarte mult. Haideți să trecem mai departe la următoarea. Este vorba uh, de petiția pe care aproape am început să o discutăm uh, puțin mai devreme, petiția numărul 858 legată de uh, impactul imersiunii de plină în limba catalană la școală pentru familiile care se mută în regiune. Doamna Ana Losada, pentru a doua oară astăzi vă dau cuvântul. bună ziua! În intervenția mea o să folosesc și niște slide-uri. Mă numesc Ana Losada și mă adresez dumneavoastră ca președinta Asociației pentru Școli Bilingve și în care de mama unei fetițe de 10 ani. Sunt catalană care vorbește spaniolă și reprezint o asociație care apără drepturile multor părinți preocupați de consecințele pe care le au asupra educației copiilor noștri, marginalizarea limbii noastre în uh, contextul uh, predării Cataloniei, mai ales uh, în categoriile cele mai slabe. 50% din catalani vorbesc spaniolă. Limba noastră este limba cooficială în comunitatea autonomă și este cea comună cu restul Spaniei administrația uh, din învățământul catalan nu respectă drepturile lingvistice ale elevilor care vorbesc spaniolă. Modelul de educație catalan obligă um, uh, ca catalana să fie limba în care se face predarea. Copiii noștri nu pot să, înva- să învețe și să scrie în limba lor. La trei ani, când încep să meargă la școală, trebuie să învețe primele cuvinte, trebuie să uite primele cuvinte pe care le învață acasă cu părinții și frații. Și în mediile de învățământ, um, părinții trebuie să semneze un angajament uh, uh, pentru școlarizarea copiilor cu un proiect lingvistic în care se spune că catalana este singura limbă de predare și a activităților interne și externe a centrului de învățământ. Dacă vă uitați bine la acest slide, vedeți că orele de predare în, în spaniolă sunt 0 ore pe săptămână pentru um, educația uh, preșcolară. La primară 2 ore și în uh, învățământul secundar 3 ore pe săptămână. Ceea ce face că copiilor noștri, în mod direct sau indirect, li se transmite faptul că spaniola nu este o limbă de cultură, că limba lor nu se folosește ca să li se predea matematica, istoria sau științele și nici nu cântă cântece de Crăciun colinde sau își fac um, piese de teatru sau limba în care se comunice cu profesorii sau în care să-și facă lucrările școlare. Modelul de învățământ are un preț foarte ridicat pentru, um, uh, uh, pentru elevii um, care vorbesc spaniolă, pentru că au eșec uh, școlar mult mai mare decât uh, în rândul celor care vorbesc catalană. Raportul de monitorizare al um, învățământului în lume al UNESCO arată faptul că um, diferența este de 10% la capitolul eșec școlar um, este o medie peste uh, cea națională și arată faptul că e vorba de când limba diferă la școală, eșecul este mai mare. <clears throat> și nu, mai sunt și copii străini care eșuează și uh, se simt mai izolați în mediul școlar decât în alte comunități autonome din țară. Și aici există două grupuri care sunt deosebit de afectați. Copiii cu nevoi speciale, uh, cu, um, care vorbesc spaniolă care au, de exemplu, uh, probleme auditive sau vizuale sau um, um, tulburări de comunicare, ei bine, aceștia se confruntă cu probleme mult mai mari în integrarea lor la școală din cauza um, disabilităților și aceasta este uh, încă o piedică în calea lor. Sunt obligați ca și restul să studieze doar în catalană și nici măcar orele de sprijin uh, special nu se fac în în spaniolă. În Catalonia vin mult mii de uh, persoane în fiecare an, din Spania sau din uh, străinătate. Unii vin cu copii uh, de vârstă școlară și descoperă că nu există centre uh, unde să se predea materii în spaniolă și își pun problema, dar cum își vor continua școala copiii? Și îi informăm că um, um, copiii vor fi uh, uh, luați din școala lor și vor fi uh, primiți niște um, ore de primire um, ca să fie învățați catalană și că nu vor putea să răspundă, de exemplu, în spaniolă la alte ore și mulți uh, părinți renunță să mai facă un transfer la muncă. Uh, Uh, și când fac acest lucru, de multe ori um, uh, le scad notele copiilor sau chiar repetă ani dacă ne uităm la Carta Uniunii, uh, Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene, se recunoaște dreptul la educație. Acesta trebuie să fie exercitat fără discriminare de limbă și cu respectarea diversității lingvistice. În Catalonia nu se respectă aceste drepturi pentru cei care sunt vorbitori de spaniolă, ceea ce încalcă recomandările uh, Uniunii Europene. Conform TFUE, Uniunea are competențe pentru a lua măsuri um, cu scopul de a sprijini, a coordona sau a completa măsurile statelor membre în domeniul educației. Doamnelor și domnilor eurodeputați, vă cer astăzi să verificați dacă ceea ce am afirmat în fața acestei comisii este adevărat imersiunea lingvistică în comunitatea catalană este discriminatorie pentru elevii care vorbesc spaniolă, le uh, împiedică dezvoltarea personală și uh, integrarea copiilor, mai ales uh, cei cu disabilități. Și vă cerem uh, cerem comisiei să investigheze abuzurile împotriva uh, copiilor pe, pe care le-am uh, menționat și Parlamentul să condamne aceste fapte și să Uh, se adreseze uh, guvernului spaniol și catalan, uh, exprimându-și îngrijorarea și cerând soluționarea imediată a acestei situații de discriminare. Și cerem ca această petiție să rămână deschisă până când vom ști că s-au luat măsurile respective și că li s-au, că s-au recăpătat drepturile, uh, drepturile fundamentale care au fost încălcate și pentru noi și pentru copiii noștri. Vă mulțumesc. And now I'd like to turn to the commission representative. Aș dori să dau acum domnului Marche cuvântul reprezentat în Comisie. Mulțumesc, doamnă președinte. Pe această petiție vizează impactul imersiunii catalane uh, obligatorii care se uh, practică în școlile catalane pentru familiile care se mută acolo din alte regiuni. Aceste aspecte ca atare cad în competența exclusivă a statelor uh, membre, căci țin de politica de educație, iar statele membre rămân în principal uh, actorii responsabili pentru modul în care gestionează sistemele lor educaționale. Mai mult de atât, Uniunea Europeană trebuie să respecte diversitatea culturală și lingvistică a statelor uh, membre. Prin urmare, alegerea limbii uh, de predare sau orice altă chestiune care ține de uh, folosirea anumitor limbi în educație ține de competența exclusivă a statelor membre, iar aceste chestiuni nu pot fi abordate de comisie și, uh, prin urmare, trebuie rezolvate la nivel național. Carta Drepturilor uh, Fundamentale se uh, aplică, uh, dispozițiile sale sunt obligatorii doar când aplică legi europene și, cum spuneam mai devreme, totul ține de competențe naționale. Din nou, deci trimitem petiționarul înspre autoritățile competente de la nivel național. Mulțumesc! Mulțumim. Acum dau cuvântul membrilor. Beatriz. Gracias, Cecilia. Um... Mulțumesc, Cecilia. Mie mi se pare o situație greu de înțeles și de acceptat. Nu poate se întâmple așa ceva. Persoanele care vorbesc spaniol, spaniolo sunt discriminate în Catalonia. Nu e o noutate, nici măcar nu e recent. Și noi putem să insistăm în Parlament că totul este bine, nu e adevărat. Se întâmplă aceste lucruri. Copiii sunt discriminați, uh, Uh, pentru că nu le sunt uh, protejate drepturile la un învățământ eficient, la fel și părinții, și în plus sunt multe elemente în corpul legislativ european care se încalcă. Uh, Carta Fundamentală a Drepturilor Omului, despre care a menționat și Comisia, că, într-adevăr, este un domeniu care vizează discriminarea, dar nu sunt de acord că aici este vorba de politică de învățământ, este vorba de protecția minorului mai ales de manipulare politică, lucru care este menționat în Convenția Drepturilor Copilului. Și cred că catalanii și cei care sunt confruntați cu discriminarea lingvistică, e bine, aceștia au fost dezamăgite către stat pentru că nu le-au fost Uh, acoperite nevoile și petiționarii vin aici la Bruxelles cu speranța că Uniunea Europeană poate să-i ajute pentru că Uniunea Europeană este bazată pe principiul acesta de egalitate și de nediscriminare. Unde să se ducă? La, unde să se ducă? La Strasburg? La Haga? Uh, că aici de ce mai există acest ghișeu uh, deschis către cei 500 de milioane de de cetățeni europeni care ar putea să se confrunte cu încălcarea drepturilor lor. Uh, Um, pentru ce mai suntem noi ce de la Comisia PETI aici. Uh, eu fac apel ca noi să trimitem o scrisoare către um, Generalitat Catalina și către Parlamentul Catalan și să spunem că aici este vorba de o încălcare a drepturilor de protecție și de a minorului mai ales, să se evalueze să se reevalueze principia, um, politica de învățământ și, um, uh, într-adevăr, am putea să facem și o vizită, așa cum spunea domnul Terry um, Cabras, să vedem, într-adevăr, dacă există sau nu aceste situații, dacă e o ficțiune sau chiar se întâmplă. Și, bineînțeles, m-aș bucura ca și comisiile jurii și cult să poată să examineze situația și să se gândească la posibile uh, măsuri și să le trimitem în acest sens o scrisoare. Deci aș dori ca această petiție să rămână deschisă. Mulțumesc. Well. We can come back to that. You... E bine, putem reveni la asta. Uh, jurii nu poate să facă um, altceva în legătură cu acest subiect, dar am putea reveni la alte comisii care ar putea fi implicate. Dați-mi mai întâi voie să dau cuvântul lui Maite. Muchas, muchas gracias. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Din capul locului vreau să spun clar că trebuie să sprijinim petiționarul. Sunt filolog uh, de limbă bască și spaniolă. Așa că știu, cunosc foarte bine această chestiune a limbilor în țara noastră. În plus, am mai și lucrat în uh, administrația de învățământ din regiunea autonomă de unde vin și sunt multe modalități de a promova diferitele limbi și bogăția națională pe care o avem vă pot asigura că atunci când doresc, părinții și când se poate crea um, grupurile, pentru că vorbim de numere mari de uh, elevi, trebuie să facilităm acest lucru. Dacă părinții uh, doresc acest lucru și dacă mai sunt și nevoi speciale, atunci uh, copiii trebuie să facă uh, citire și scriere în limba maternă. Este un lucru extrem de important pentru copii. E adevărat și atunci când anumite administrații uh, vin la putere împiedică acest lucru. Sunt foarte multe modalități de a promova multilingvismul și sunt pentru acesta, însă există și modalități perverse de a folosi uh, învățământul. atunci când uh, copilul este mai puțin important ca limba, mai puțin important ca politica, când se sacrifică nevoile speciale și de învățare ale copilului și se impune un cod uh, de învățământ unic. Chiar și eu Uh, unde mi-am crescut uh, uh, copilele și pe care a trebuit să-l părăsim din cauza persecuției, a trebuit să mă confrunt cu situația. Um, mi-am dat seama, mă rog, era vorba de administrație și copilele mele au avut probleme pentru că nu primiseră lecții deloc de spaniolă. Știau să vorbească, însă limba de cultură este un lucru care se învață la școală, în seara de clasă Eh, și o limbă um, um, se poate sprijini sau se poate căuta diglosia politică. Este șocant să existe copii care să n-aibă drepturi pentru că autoritățile le încalcă aceste drepturi. Și știu că nu doar Parlamentul European uh, și nu doar Comisia Europeană uh, sunt, nu sunt singurele care trebuie să se ocupe de această situație. Însă, în cazul de față, vorbim de copii care sunt mai importanți decât uh, politicile de învățământ ale guvernelor. Vă mulțumesc foarte mult! Volvemos un poco a lo que... Rosa. Uh, da, uh, sunt de acord cu ce spuneam și anterior. Când un guvern uh, dintr-o regiune este bilingv și hotărăște să facă imersiune lingvistică, asta se întâmplă pentru că imersiunea lingvistică înseamnă că una dintre cele două limbi are de suferit. Și asta înseamnă că se aduce atingere unui drept fundamental. Eu am făcut parte din guvernul insulelor Baleare timp de 10 ani. Am fost vicepreședinte. Și uh, toate uh, partidele vin cu programele proprii. Dar este adevărat că în aceste regiuni ideal ar fi să existe un model flexibil. Cele două limbi să fie tratate în mod flexibil. Dacă un copil cu nevoi ă, speciale și eu am un copil de acest fel, ei bine, sistemul trebuie să se adapteze. Dacă avem de-a face cu un copil nevăzător, uh, uh, surd, uh, cu tot felul de probleme, atunci sistemul să se adapteze. Trebuie ca sistemul să se adapteze la copil. Acesta este mare, aceasta este marea realizare a învățământului, nu copilul să se adapteze. Și bineînțeles că acest lucru um, trebuie să se realizeze pentru fiecare copil în parte. Să existe deschidere că toate limbile, cu flexibilitate, să fie învățate amândouă, pentru că, așa cum spuneai și tu foarte bine mai te, noi care venim din aceste regiuni ne adorăm propria uh, limbă. Eu ador catalana, dar trebuie să fie flexibilă. Pentru că Uh, trebuie să existe bilingvin, dar pentru asta nu se pot face impuneri. Este cea mai bună metodă de promovare. Când, faci, când impui ceva, creezi diviziuni. Și uh, de aceea uh, petiția de față are mult sens, multă logică, pentru că există această obsesie a limbii care este transformată într-un instrument care ar trebui să fie pentru înțelegere, pentru comunicare și devine un instrument de agresiune. Eu nu sunt de acord cu imersiunea, pentru că nu facem decât să ne divizăm și mai mult. Bun, Jose poate să spună că guvernul face lucrurile bine, noi spunem că nu, dar mă rog, fiecare poate să spună ce vrea. Scuze, Josep, dar eu nu sunt pentru imersiune, eu sunt pentru bun simț. În Baleare, avem un guvern cu șapte um, politice de stânga și s-au obligat um, ca, sau vor să oblige, ca medicii atunci când um, trimit, de exemplu, când vin să facă un, o stagiatură, uh, să ob- o, vorbească neapărat limba baleară, să spunem, uh, catalan adică. Chopin, de exemplu, n-ar, putea să, uh, să facă stația dura, n-ar putea să uh, când fac o prezentare, de exemplu. Chopin n-ar putea să cânte la pian pentru că n-ar vorbi catalana din Baleare. Până la urmă, cum spuneam, cel mai important este să avem uh, bun simț. Nu e nicio um, cale mai proastă decât impunerea pentru o limbă. O limbă se învață pentru că uh, este plăcută, pentru că există interes, nu pentru că se impune. Învățăm, bineînțeles, învățăm și alte limbi străine, uh, dar trebuie făcut uh, și cu capul și cu inima. Uh, în cazul de față e vorba doar de cap, deloc de inimă. Și mai ales să nu se împartă societatea. Că nu faci, dacă impui, nu faci decât să divizi mai degrabă leagă cumva lucrurile, unifică, nu folosi limba ca să-i uh, întăriți pe unii împotriva altora. Trebuie să uh, abordăm chestiunea aceasta a limbilor cu uh, bun simț și cu flexibilitate. Mr. Lo- Mulțumesc, domnul Lopez Aguiar. Președinta Wikström. Doamna președintă Wikström știe că nu sunt membru titular al acestei comisii, însă vreau să sprijin și eu atunci când sunt chestiuni care vin din statul membru de unde am venit, unde am fost ales. Este cazul de față. Așa că uh, sunt aici ca să prezint respectul pentru problema pe care o prezint aici petiționarii care sunt concetățenii noștri, nu doar europeni, ci și spanioli. Știți că pe mine mă preocupă, mă ocup de multă vreme de drepturile fundamentale, de libertăți. Și aici avem multe eforturi în comun, în Comisia LIBE, și doamna președinte și eu și alți membri ai acestei comisii. Iar ă, această chestiune, într-adevăr, se referă la drepturile fundamentale ale unor minori în sistemul de învățământ și, de asemenea, sunt un fervent apărător al calității constituționale a Spaniei ca stat membru. Și mă văd, din păcate, obligat să o apăr de prea multe ori, mai ales în ultimii, în ultimii ani, în fața unora care încearcă să o critice, să o uh, stigmatizeze, să spună că nu, um, că Spania nu are calitatea necesară de stat constituțional. Constituția uh, um, spaniolă include unul, uh, un titlu preliminar, articolul 3, unde se consacră faptul că spaniola este limba oficială a statului și că celelalte limbi care există în țară, în stat, care sunt și ele protejate și salutate în preambulul Constituției, vor avea caracter oficial în comunitățile autonome care stabilesc acest lucru în statutul propriu și că, în orice caz, bogăția lingvistică a Spaniei reprezintă un patrimoniu uh, cultural care merită o protecție deosebită. Și plecând de la acestea, este clar că, auto, că comunitățile um, autonome care au o limbă cooficială au dezvoltat niște politici uh, lingvistice în acest sens și în cazul Cataloniei, ca au comunitatea autonomă, politica aceasta lingvistică a fost um, Uh, validată și uh, într-o jurisprudență succesivă din anii 80 încoace. Și totuși apar probleme care afectează drepturile persoanelor, uh, mai ales cele vulnerabile, cum sunt prin, prin definiție copiii și minorii. Iar problemele acestea trebuie să fie examinate și rezolvate Uh, mai ales uh, că acest lucru este menționat și în diferite um, uh, hotărâri pronunțate în instanță. E adevărat că acest lucru ține de competența statului membru, dar e clar că petiționarii au venit cu o argumentație foarte bine articulată și care ar trebui să aibă ecou în această petiție. E bine, în lumina acestor fapte, cred că ar fi oportun ca această petiție să rămână deschisă. Mulțumesc, Juan Fernando. Teresa. Mulțumesc foarte mult, uh, Juan Fernando, pentru că, într-adevăr, uh, uh, am fost un pic interesată de intervenția mm, colegii tale socialiste de înainte, că mi s-a părut că e așa un fel de oportunism să venim aici, dar de fapt uh, uh, oamenii care vin aici sunt victimele ale unei nedreptăți care are loc în uh, Catalonia. Eu sunt catalană, limba mea maternă este catalană. Eu vorbesc cu copiii și cu nepoții mei în catalană. La școală îi trimit și vorbesc și acolo catalană. Vreau să, învețe catalană. Deci eu am sprijinit sistemul billing din Catalonia, însă în ultimii ani s-a abuzat atât de mult încât mi-am dat seama că nu mai este vorba de faptul că naționaliștii apără limba, ci de faptul că apără altceva. Utilizează limba ca pe o armă, un instrument de așa zisă construcție națională. Eu sunt catalană obișnuită, am scris și cărți în catalană și am un sentiment de respingere chiar, pentru că mă obligă să fac niște lucruri doar pentru că vorbesc catalană. Ce vreau să vă spun este că acest subiect um, se leagă cu alte lucruri și copiii înțeleg. Se respingere, uh, se respinge spaniola, e această hispanofobie uh, Um, de exemplu, modul în care este tratată spaniola în școlile din Catalonia. Da, este o problemă ideologică și este gravă. Este una dintre cele uh, care fac um, uh, ca um, în comunitate să apară uh, diviziuni și Uh, care trebuie tratată cu toleranță, dar cu respectarea legii, să nu ajungem uh, până la urmă să ne considerăm așa de diferiți. În afară de Groenlanda, nu mai există alt stat unde limba oficială a statului să nu poată fi învățată în țara respectivă. Deci e un lucru pe care trebuie să-l corectăm. Și o, una dintre acestea sunt elementele de bază ale acestei probleme. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnul Terry Cabras. Es que ya no sé cómo intervenir, es que decir que no se puede aprender el castellano. Nu știu cum să intervin, să spui că nu poți să înveți spaniola în Catalonia. Nici nu știu cum să răspund la asta. Ce să spun, am tot respectul pentru intervenienți, dar sunt stupefiat de subiectul despre care vorbim. Eu nu sunt uh, dogmatic, eu pot să critic pe guvernul catalan și pe cine vreau eu și pot să mă critic și pe mine. Mi se întâmplă des, dar să nu mă critici alții. Dar aș dori să vorbim despre lucruri adevărate. Petiția aceasta este grupată cu cealaltă. Mă inclusiv și um, numerele corespund și prezentarea. Deci e clar că există o coordonare a eforturilor. Nu știu, e legitimă, dar uh, există, să recunoaștem acest lucru. Și se pune o problemă care nu există. Să venim aici și să vorbim despre aceste subiecte, eu, mi rog, informațiile care au fost prezentate nu corespund cu cele de care dispun eu. Trebuie să fie verificate. Problema este pedagogică sau de altfel. Pentru că dacă e pedagogică, atunci înseamnă că în Catalonia avem 300 de limbi. 300. Ce să facem? Să le dăm tuturor uh, uh, copiilor aceleași facilități să învețe, să învețe să scrie și să citească în limba lor? Intervenție fără microfon. Vă, vă povestesc nucleul problemei. Deci ce trebuie să facem? Să facilităm existența unei limbi sau două, catalana și uh, spaniola. Dar după aia ce facem cu ceilalți din alte uh, state? Fiecare își vorbește uh, limba, dar cum să facem asta fără să uh, punem pe planul doi pe celelalte. Ce se spune aici? Că părinții trebuie să... Nu, părinții nu trebuie să. Nu, părinții asta fac. Pentru că, bun, puteți să spuneți asta, dar sunt unii părinți care nu reprezintă deloc o majoritate. Și vă reamintesc tuturor că integrarea școlară a fost promovată de către părinți um, care vorbesc spaniolă dintr-o um, comunitate care e recunoscută că acolo sunt foarte mulți vorbitori de spaniol. De ce vor asta? Pentru că vor ca copiilor să dispună de aceleași condiții ca aceleași copii din uh, Catalonia. Este un proiect social foarte interesant și acum aud de la colega noastră că spunea că imersiunea lingvistică a fost votată de PP. Păi, partidul său popular a votat. Mi-ar plăcea foarte mult să-mi spună ce se întâmplă cu um, toți um, elevii doar germani care locuiesc în Baleare. Cei cu, cu aceia cum rămâne? Problema este noi, catalanii. Imersiunea lingvistică a fost uh, aplaudată de organizații internaționale, de Uniunea Europeană, de toată lumea. Și pozițiile pe care le prezentați nu se demonstrează. Dacă există eșec școlar, conform raportului PISA, Raportul PISA arată faptul că elevii noștri, copiii noștri, ajung să cunoască spaniola mai bine decât uh, uh media elevilor spanioli. Deci eu aș dori să se încheie acest, uh, această chestiune și să nu se trimită niciun fel de uh, scrisoare cu privire la, la discriminare. Că asta înseamnă că, dăm, că e implicită discriminarea. Aceasta nu s-a demonstrat. Eu aș recomanda să încheiem această petiție pentru că dacă nu o să tot repetăm această problemă fără date fiabile și fără să existe probleme în școlile catalane. Dumnezeule! Me being sweetie. Mulțumesc! Eu, ca suedeză, găsesc că e destul de dificil să urmez discuția când comisia mea vorbește doar în spaniolă, uneori foarte pasional sau furios. Mai am un vorbitor pe listă, după care conchidem, dăm cuvântul uh, înapoi uh, petiționarului. Soledad. Este a dicho totul și se... Foarte pe scurt, cred că s-au spus toate și toată lumea și-a prezentat argumentele. Vreau doar să repet ce spunea domnul uh, Teddy Cabras. Um, castiliana este mm, limbă, spaniola este limbă cooficială în Catalonia, conform uh, legilor din uh, februarie 2008. Limba spaniolă este cunoscută de către copiii din Catalonia. Nu vreau decât să spun ce spuneam și la început, că n-am niciun fel de problemă să o fac. Este o zonă cu o bogăție lingvistică deosebită și e vorba de limbi oficiale și trebuie să evităm discriminarea, însă nu se poate impune să nu se învețe catalana, să se învețe doar spaniola. Eu cred că și copiii din Catalonia au dreptul să învețe catalană. Până la urmă, cred că hotărârea pronunțată de Curtea Constituțională, deși nu ne place, și mai este una și pe acest subiect, e bine, toate acestea trebuie să fie recunoscute. Dacă există discriminare, într-adevăr, trebuie să fie evitată, dar să nu transformăm această dezbatere într-una uh, ideologică, asta se încearcă acum um, în aproape campanie electorală și de către Ciudadanos și de către Partidul Popular. E o situație foarte conflictuală. Cumva se pregătesc motoarele pentru campanie, asta facem, ne pregătim. Să nu utilizăm așadar această situație care deja e dificilă în Catalonia ca să încercăm să mai scoatem un vot pe aici, pe acolo. Mulțumesc. Thank you very much. And... Mulțumesc. Iar acum aș dori să știu cât de mare este diferența. Eu nu vorbesc spaniolă, dar cât de diferite sunt limbile. Eu cred că e ceva precum diferența între suedeză și norvegiană. Ne înțelegem unii pe alții foarte bine. Deci de ce să creăm bătălii câtă vreme încă ne mai înțelegem unii pe alții? Intervenție fără microfon. Aș vrea să-mi explice cineva, spune doamna președinte, marea diferență între spaniolul și catalana. Ar fi foarte interesant să discutăm asta în practică. Problema este naționalismul, spune petiționarul. Doamna Losada are acum din nou cuvântul. Voi contesta rapid. Mulțumesc. O să răspund foarte rapid la toate intervențiile făcute de eurodeputați. Mai ales eurodeputată socialistă care nu cred că a fost de față când am făcut uh, prezentarea. Îmi pune cuvinte în gură, eu nu le-am spus. Noi cerem, nu cerem să se studieze doar în uh, spaniolă. Noi suntem catalani care vorbim spaniolă. Vrem o școală bilingvă pentru că așa e societatea. Vrem să se uh, respecte și drepturile vorbitorilor de catalană, însă acestea să nu le încalce pe ale noastre. Vrem ca drepturile să fie respectate pentru toți catalanii și cei care vorbesc catalan și cei care vorbesc spaniolă. Conviețuirea se bazează pe respectarea drepturilor tuturor. Dacă avem un învățământ care marginalizează o limbă, copiilor noștri le transmitem um, mesajul că nu putem conviețui dacă una dintre limbi nu este supusă celelalte. Ce vreau eu pentru um, fica mea și pentru ceilalți elevi din Catalonia este să învețe în ambele limbi, să fie predate ambele în școală, ca să fie bilingv când ajung la vârsta adultă. Când vorbim despre faptul că dovezile arată faptul că uh, spaniola are un nivel, uh, um, că vorbiți spaniolă cu un nivel superior, este o mantra naționalistă. Uh, um, testele se dau în catalană. Le face generalitate cu niște examene mult mai ușoare, ridicole. Deci um, nivelurile de test din Catalona sunt de fapt foarte proaste și de fapt propaganda uh, uh, catalană face uh, manualele și cărțile pentru teste. Și ca mamă și ca cetățeană care nu am niciun fel de afiliere politică și uh, reprezint aici mai mulți uh, părinți, vă spun un lucru. Când copilul mea, copila mea când avea patru ani, uh, după ce fusese o zi la școală, m-am întâlnit cu o, o, o prietenă și am început să vorbim în catalană și când m-am dus după aceea la mașină, mama mea, uh, fica mea mi-a spus uh, dar de ce ai vorbit uh, limba de la școală și nu limba noastră? Asta e realitatea. Mi se, mi se spune um, fiicei mele că uh, spaniola e o limbă de vorbit acasă și la școală vorbești catalană. Eu i-am spus că amândouă se vorbesc și acasă și la școală. Noi asta cerem. Și ajutați-ne să ne respectăm drepturile. Very good. Thank you very much. And now it's up to me to try to summarize this. Foarte bine, cred că eu ar trebui acum să rezum acest uh, subiect foarte dificil, însă am o cale bună de urmat. Putem acum doar să analizăm uh, foarte îndeaproape situația. Firește, petiția rămâne deschisă și pot să spun că există o hotărâre uh, care recunoaște dreptul de, fol- de a folosi spaniola ca limbă de lucru uh, pe picior de egalitate uh, cu uh, catalana. Curtea Supremă, prin două uh, sentințe din aprilie 2015, a uh, decis uh, că școlile catalane trebuie să ofere 25% din uh, cursuri în limba spaniolă. Uh, am văzut din ceea ce ați spus uh, că procentul este de zero pentru clasele mici. E ceva ce ar trebui să subliniem, pentru că o decizie a instanței rămâne o decizie a instanței. Dincolo de asta putem să fim cât se poate de implicați emoțional de ambele părți, însă tot trebuie să luăm în calcul și să aplicăm o decizie a instanței. Deci propunerea mea este să subliniem și că Europa este pentru libera circulație pentru toată lumea și că există familii care trebuie să se mute în Catalunia pentru o perioadă scurtă de timp. Iar apoi când revine într-o altă parte a Spaniei, copiii n-ar trebui să-și fi pierdut între timp uh, limba, ceea ce este practic un argument uh, valid. Restricționarea libertății de circulație a familiilor pur și simplu se opune uh, valorilor acestei uniuni, ceea ce înseamnă că petiția rămâne deschisă. Vom transmite o scrisoare a autorităților regionale pentru informații uh, legate de deciziile instanței și apoi, în acest moment, Cam asta ar fi tot ceea ce putem face. Bănuiesc că toată lumea este de acord, Soledad? Pot să spun că s-ar putea să fie interesant chiar să organizăm o vizită în Catalunia și uh, să vedem exact uh, ce limbi se folosesc în școli. Da, acesta ar putea fi un nou pas, spune doamna președinte. Dacă doriți asta, puteți vorbi cu coordonatorul, după care vom putea discuta o astfel uh, de vizită pentru anul viitor. E și aceasta o altă posibilitate. Firește, putem să o facem dacă coordonatorii decid astfel. Dar deocamdată rămâne deschisă petiția și facem o trimitere la decizie curții într-o scrisoare către autoritățile regionale. Vă mulțumesc foarte mult, ne revedem din nou astăzi la 14 și 30 de minute.